Ja, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte dann die Sitzung wieder. Er- Dragi colegi, bună dimineața! Aș dori să redeschidem reuniunea noastră a Comisiei Envi și continuăm astăzi cu un șir de miniștri din partea președinției daneze. Ieri am avut plăcerea cu doamna ministru pentru pescuit și agricultură și cu ministrul danez al crimei și astăzi o salutăm pe Pia Olsen Dyer, care este ministrul danez al sănătății în exercițiu și în același timp ministrul comerțului în Danemarca. Ea îl rep- um, o reprezintă pe doamna ministru care a născut de curând și deci nu poate fi prezentă aici. Vă rog să-i transmiteți felicitări din partea noastră, din partea comisiei noastre și aș vrea să vă dau cuvântul să ne spuneți ce putem aștepta din partea președinției Consiliului în domeniul uh, competenței dumneavoastră, iar apoi vom avea o discuție după procedura 10-15 minute prezentarea și după aceea colegii au posibilitatea să pună întrebări, iar apoi vom avea o a doua rundă de întrebări dacă sunteți de acord. Doamnă ministru, bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, eu um, voi vorbi daneză. Sunt foarte bucuroasă să fiu astăzi aici pentru ca să vă pot prezenta programul președinției în domeniul sănătății. Am um, participat la deschiderea oficială a președinției la Copenhaga și președintele Parlamentului, domnul Buzek, în acel moment, era prezent la această, acest eveniment. El ne-a spus, veți găsi prieteni la Parlamentul European. Și nu este, nu aveam niciun dubiu de așa ceva, dar am fost și bucuroasă să aflu acest lucru. Sunt gata, vă spun de la început, să purtăm un dialog în domeniul sănătății în Uniunea Europeană Astăzi este a 11-a mea zi ca ministru al sănătății și al prevenirii. Um, și voi face tot posibilul pentru ca să contribui uh, pozitiv la discuții și colaborări. Avem uh, mai multe chestiuni de legiferat uh, pe baza unor propuneri din partea Comisiei și avem nevoie de dumneavoastră în aceste proiecte. Fără susținerea Parlamentului nu vom putea avea un rezultat comun și bun pentru cetățenii europeni. Și președinția daneză își dorește să atingă rezultate concrete. Avem trei subiecte majore în domeniul sănătății pe care vrem să ne concentrăm. Trei domenii principale în care cred eu că vom putea face o diferență împreună pentru cei 500 de cetățeni ai Uniunii Europene pentru care lucrăm. În primul rând, în ceea ce privește inovarea, vorbim de Smart Health și Better Life. Încercăm să facem eforturi pentru ca serviciile de sănătate să nu fie doar o provocare economică pentru cetățenii și țările uh, care uh, trebuie să se confrunte cu această problemă și de aceea e nevoie de mai multă inovare în Europa. Inovarea în domeniul sănătății trebuie să fie sporită pentru ca să putem ieși din criza economică și în acest domeniu. Schimbările demografice sunt uh, într-adevăr o provocare și avem nevoie de îngrijiri de sănătate de calitate care să vină în beneficiul tuturor pacienților. De asemenea, ar trebui să întărim poziția europeană în ceea ce privește îngrijirile de sănătate pe scena globală, ceea ce se poate face tot numai prin inovare. De aceea, Danemarca își dorește să pună accentul pe îmbunătățirea cadrului uh, oferirii îngrijirii de sănătate în Europa. Uniunea Europeană trebuie să se uite cu un ochi critic la organizarea și gestiunea serviciilor de sănătate în momentul de față în ceea ce privește inovarea. Aceasta este valabil și pentru legislația europeană în domeniu. Trebuie să facem eforturi pentru ca să-i ajutăm pe pacienți și consumatori în ceea ce privește îngrijirile de sănătate. Sigur că nu este o surpriză această provocare, întotdeauna este nevoie de mai bine, trebuie însă să-i consultăm și pe consumatori atunci când lansăm un proiect de inovare. Noi sperăm de aceea să începem negocieri pe revizuirea directivei pe tema dispozitivelor medicale și să găsim în același timp un echilibru între siguranța pacienților și nevoia unui cadru mai uh, propice pentru inovare. Odată cu um, reuniunea ministerială informală din aprilie, care se numea Smart Health Better Life, cred că trebuie să știm că acesta trebuie să fie o prioritate. Și vom face același lucru și la Copenhaga în mai. Aceeași prioritate o vom stabili. Apoi o altă prioritate sunt bolile cronice. Acestea sunt o provocare foarte mare în domeniul sănătății pe care o are toată Europa. Din ce în ce mai multe persoane uh, trăiesc mai mult, dar suferind de o boală cronică. Accesul la îngrijire este de aceea important, iar uh, președinția daneză dorește să uh, îmbunătățească și accesul la medicamente. Avem, de exemplu, diabetul ca exemplu. Trebuie să avem un model de calitate pentru toate bolile, un model care să funcționeze și a, să începem, de exemplu, cu boala diabetului. Trebuie de aceea să ne concentrăm pe experiențele pe care le avem în gestiunea pacienților cu diabet pentru a putea copia acest model pentru alte boli cronice. De asemenea, trebuie ca pacienții să fie în inima preocupărilor noastre, susținerea lor, mai ales a celor care suferă de boli cronice, este foarte importantă pentru ca ei să poată continua o viață de calitate, o viață normală, cu un nivel de trai bun din punct de vedere al posibilităților. De asemenea, trebuie să îmbunătățim posibilitățile medicale care să ajungă, să ducă la această autonomizare a pacienților. Aceasta se poate baza pe controlul în cadrul uh, spitalelor unde pacientul este spitalizat, dar și pe mm, posibilitatea, cadrul pe care îl oferim pentru ca pacientul să se îngrijească singur de el însuși. Apoi o altă prioritate este rezistența antimicrobiană. Această rezistență este o problemă transfrontalieră și de aceea trebuie să colaborăm uh, toate statele membre din Uniunea Europeană, dar și cu celelalte state din lume. Aceasta necesită o colaborare între instituțiile europene și mă bucur să constat că Parlamentul și Comisia consideră că acest subiect este o prioritate. Dorim de asemenea să implicăm Parlamentul European în discuțiile pe care le vom purta. Președinția noastră dorește o cooperare mai bună între domeniul uman și cel veterinar în ceea ce privește rezistența în fața microbilor. Acestea sunt uh, obiectivele noastre, cele trei de care spuneam. Trebuie de asemenea să, re, să reducem consumul de antibiotice în uh, Europa în general. Consumul de antibiotice trebuie să fie mult mai uh, țintit și nu trebuie să folosim antibioticele critice numai atunci când este absolut necesar. În al treilea rând, ar fi bine să supraveghem și consumul de antibiotice în general și crearea de rezistențe față de aceste substanțe pentru ca să putem verifica dacă inițiativele pe care le-am luat funcționează. Pe 14-15 martie vom avea loc o conferință la Copenhaga pe tema luptei împotriva uh, rezistenței uh, la antibiotice. Vom invita și experți și funcționari din domeniul uman și veterinar pentru ca să discutăm despre provocările în acest domeniu pe viitor și pentru a încerca să găsim soluții la această problemă. Noi colaborăm, bineînțeles, cu cu ministrul pentru alimente din Danemarca. În ceea ce privește Consiliul, vom încerca să îi preluăm uh, concluziile și vom cere o susținere politică din partea ministrilor din Consiliu pentru a putea lupta împotriva rezistenței antimicrobiene, pentru ca să continuăm această luptă pe toate planurile. Danemarca va trebui să poarte discuții de asemenea pe mai multe propuneri importante ale Comisiei. Sănătatea pentru creștere 2014-2020, Propunerea Comisiei este un plan de acțiune în domeniul îngrijirilor de sănătate. Un alt punct de plecare este cel care spune că sănătatea nu este un punct de plecare, ci este un catalizator de creștere. Această propunere pune accentul pe faptul că în timp de criză trebuie să garantăm accesul cetățenilor la îngrijiri de calitate. După cum spuneam deja, aceasta nu se poate garanta decât dacă punem accentul pe inovare și pe durabilitate în serviciile de sănătate. Și se poate face de asemenea dacă dezvoltăm metode noi și mai eficiente pentru prevenirea bolilor și pentru uh, promovarea sănătății în general. De asemenea, trebuie să luptăm împotriva um, amenințărilor la adresa sănătății în, la nivel transfrontalier. În uh, cadrul Consiliului sub președinția poloneză, uh, comisarul Dali a încercat un prim schimb de opinii pe baza acestui program și există o susținere pentru ideea de a ne concentra pe anumite um, uh, focare mai mici, dar care, sunt la nivel, care pot fi gestionate la nivel european. În ceea ce privește creșterea, trebuie spus de asemenea că sănătatea este o valoare în sine. Președinția speră, deci, să poată purta discuții pe următoarele, în următoarele luni. Avem Consiliul EPSCO din iunie și așteptăm avizul Parlamentului uh, în domeniu. Vreau să subliniez că tocmai a început activitatea sa Consiliul avem o dezbatere profundă care trebuie să preia mai multe elemente din acest program și, în acest cadru, va trebui să purtăm un dialog cu Parlamentul European. Raportorul Parlamentului European ne va fi un partener apropiat și încercăm să ajungem la un acord chiar în primă lectură. Sper să putem pune pe picioare o cooperare care să funcționeze pe baza încrederii și care să ne permite să avansăm. O a doua propunere din partea Comisiei se referă la îngrijirile, la, scuzați-mă, la amenințările la adresa sănătății la nivel transfrontalier, este de asemenea o prioritate pentru noi. Dorim ca acest dosar să fie mult, cu mult avansat înainte de terminarea președinției daneze. Mai există și altă propunere cunoscută, și anume cea pe baza, pe, pe tema bolilor contagioase care nu cunosc frontiere. Comisia face eforturi pentru a pregăti uh, această dezbatere și trebuie să putem să luptăm uh, cu crizele care vor mai veni în acest domeniu. Consiliul, Comisia și Parlamentul ar trebui să aibă o gestiune mai bună a um, colaborării europene în domeniul îngrijirii de sănătate. Vreau să subliniez că, momentan, Consiliul nu a luat poziție față de propunerea Comisiei. Însă, obiectivul este să garantăm cetățenilor europeni cea mai bună protecție în fața amenințărilor de sănătate transfrontaliere. Președinția consideră că este bine că aceste propuneri există pentru ca să putem demara acțiunile noastre. Ne dorim o cooperare constructivă cu Comisia dumneavoastră din Parlament. În ceea ce privește medicamentele, avem o propunere de asemenea înaintată de Comisie, care a fost înaintată în octombrie anul trecut, în cadrul unei propuneri mai largi. Aceasta va fi discutată însă ca o propunere aparte. E vorba de 10 modificări de regulament cu privire la supravegherea medicamentelor, care datează din decembrie 2010. Aceasta va conține schimbări importante pentru ameliorarea tratamentelor uh, și uh, pentru ameliorarea securității uh, medicamentelor. Având în vedere această propunere, nu vom mai putea retrage un medicament de pe piață fără să se facă o anchetă largă. Președinția speră să ajungă la un acord în Consiliu în viitorul apropiat. În orice caz, în curând vom putea de asemenea să începem discuțiile cu Parlamentul pe aceste dosare. Sperăm să putem încheia negocierile pe propunerea cu privire la supravegherea medicamentelor în primă lectură, chiar sub președinția daneză. Sperăm de asemenea ca și Comisia pentru Mediu, Comisia ENVI, să poată lucra cu noi pe acest dosar cât mai repede. Am colaborat foarte bine cu dumneavoastră atunci când acum 10 ani am adoptat reguli împreună în domeniul acesta și sperăm să fie cazul și acum. Propunerea de legislație pe tema informării pacientului despre medicamentele care se dau pe rețetă sunt de asemenea una din prioritățile noastre. Există mult scepticism însă în Consiliu pe baza acestei propuneri și unele țări și-au exprimat deja rezervele pentru că în multe țări se consideră că unele regulamente ar fi o, um, exprima, o, de fapt o cenzură. Încercăm să ieșim din spirala negativă în care am intrat în această propunere și uh, dorim să dăm un nou imbold propunerii respective. Președinția daneză își dorește să discute cu Parlamentul European, care ar putea de asemenea să contribuie la uh, depășirea acestui obstacol. Propunerea Comisiei pe tema directivei transparenței prețurilor este de asemenea pe agenda noastră. E vorba de o directivă care are ca obiectiv crearea unor condiții unice și a unui acces garantat cetățenilor uh, la medicamente. Directiva nu a mai fost modificată din 1989 și deja de atunci au trecut multe și s-au întâmplat multe. Președinția daneză este de aceea bucuroasă de propunerea Comisiei și speră să poată rezolva acest dosar în curând. Legislația pe tema dispozitivelor medicale, v-am vorbit despre ea înainte, este de asemenea pe agenda. Președinția daneză consideră că această posibilitate pe care o avem de a studia problema dispozitivelor este foarte bună E vorba de un subiect care se potrivește foarte bine cu inițiativa Smart Health, Better Life și cu inovarea, care este prioritatea noastră. Am decis să punem accentul pe trei subiecte care ni se par foarte importante și care sunt deja pe agenda în domeniul sănătății europene și la nivel mondial. Sperăm să putem construi, pe baza președinților trecute, un, o punte și mai solidă cu Parlamentul. Sper ca și Consiliul și Parlamentul să poată conlucra într-un cadru de încredere pentru a putea garanta cele mai bune condiții pentru pacienții europeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare foarte completă. Într-adevăr, v-ați făcut planuri ambițioase și acum vom începe runda de întrebări. Am deja 14 colegi care s-au înscris la cuvânt. și vom începe cu PPE-ul cu coordonatorul domnul Peter Lize. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Aș uh, dori să vorbesc despre produsele medicale și ieri ne-am preocupat de acest subiect tot la noi în comisie din cauza scandalului în legătură cu implanturile mamare. Este bine că acum Comisia a hotărât să revizuiască directiva cu privire la produsele medicale. Mi se pare foarte important să avem o tras trasabilitate bună a produselor medicale în momentul în care ele trebuie implantate am vorbit uh, despre importanța acestui subiect, cât de important este ca să poți și după ani de zile să știi cine a primit aceste implanturi, de exemplu. Deci de aceea este bună trasabilitatea. Apoi un control uh, în ceea ce privește aprovizionarea, furnizarea, deci nu numai la producător, pentru că, de exemplu, dacă, uh, dacă implanturile se falsifică, se pot falsifica și pe drum. Nu suntem convinși de principiul american care spune că fiecare produs trebuie înregistrat și autorizat înainte, în prealabil. Nu, se, nu știm dacă aceasta este neapărat uh, cea mai bună soluție. Al doilea punct care ne interesează, am discutat și despre sănătate pentru creștere, health for growth, și cred că trebuie să discutăm și despre acest subiect. Dacă spunem că sănătatea nu este o valoare în sine, așa am primit eu în traducerea germană, atunci uh, mă întreb cum putem uh, porni. Tot timpul noi în Germania ne urăm sănătate. Eu cred că sănătatea este foarte importantă, creșterea este importantă, e adevărat, dar sănătatea este importantă chiar și fără creștere. Deci uh, eu zic să subliniem și să susținem și proiectele care uh, sunt pur legate doar de sănătate și nu numai de creștere. Un ultim punct, uh, informarea pacienților. Aici uh, Parlamentul European a făcut o propunere pe care am preluat-o și într-un raport uh, cu privire la fact box-ul de pe medicamente, o etichetă cu toate informațiile despre proprietățile substanței active um, și de asemenea despre efectele secundare și așa mai departe. Aceasta cred că are legătură și cu tema rezistența la antibiotice. Există foarte mulți pacienți și am auzit chiar uh, și mulți deputați care consideră că dacă nu mai am simptome, nici nu mai trebuie să iau antibioticul. Însă, dacă nu iau un antibiotic minim o săptămână, se creează rezistențe. Deci ar trebui să creăm mai multe, o, să facem o conștientizare mai puternică pentru ca să se scrie pe uh, cutie, trebuie luate minim o săptămână, așa cum v-a zis doctorul, pentru că altfel puteți susține crearea de bacterii care apoi creează rezistență. Eu cred că este foarte important să facem această acțiune de informare. Mulțumesc foarte mult, Peter Lize. Acum are cuvântul Linda McEwen pentru SCD. Yes, thanks. Well, Peter Lisa, I'm, I'm over here. Mulțumesc. Uh, Peter a vorbit deja despre dispozitivele medicale și despre uh, toată problema ridicată de implanturi. Uh, este o dezbatere pe care am avut-o ieri în Parlament și am uh, auzit despre punctele slabe ale sistemului, mai ales în ceea ce privește înregistrarea. Și știu că chiar și în țara mea mm, care când a trebuit să aflăm de ce fel de implanturi au beneficiat pacientele, nu am putut să identificăm acest lucru. Comisia ne-a spus ieri că se încearcă introducerea unui sistem de cod de bare și sperăm că și Consiliul va susține această inițiativă. Dispozitivele medicale, implanturile, introduse în corpurile oamenilor trebuie să fie tratate cu aceeași seriozitate ca și medicamentele și poate că am putea preconiza un proces de preautorizare pentru anumite categorii de dispozitive medicale. Agenția Europeană a medicamentelor din Londra ar trebui să fie un, uh, un model în acest sens și ar trebui să fie mai bine utilizată. De exemplu, uh, omol- uh, instituția omologă din Statele Unite a fost, uh, a, a de- se știe că a depus deja plângeri legate de mm, implanturile respective și totuși nu a existat niciun fel de follow-up la nivel european. Ați vorbit și despre inițiativa privind sănătatea la nivel transfrontalier. Uh, Aici uh, sunt mai multe măsuri care trebuie să fie implementate în curând și mă întreb dacă președinția va analiza situația um, măsurilor de e-sănătate și cum sunt ele puse în aplicare de către statele membre. De asemenea, stabilirea punctelor naționale de contact pentru uh, acest sistem uh, e-sănătate. Fiecare stat membru ar trebui să aibă un astfel de punct național de contact pentru a facilita lucrurile. Uh, și președinția Consiliului ar trebui să se asigure că aceste măsuri sunt implementate la timp. Ați vorbit și despre legislația privind farmacovigilența. Eu însă mi-am fost raportor pe această legislație. Știm că avem uh, acele puncte, ale ce, acele trei puncte care trebuie să fie rectificate în această lege și sper că împreună cu Consiliul vom ajunge la un acord uh, în prima lectură cât mai rapid, pentru că este o problemă de securitate medicală. Domnul președinte, mulțumesc, Linda, pentru a, uh, această întrebare din partea alte Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Și aș avea trei lucruri de spus aici. Ați vorbit despre afecțiunile cronice. Într-adevăr, este o problemă care se agravează în Europa. În Franța, o persoană din șase este atinsă, suferă de o afecțiune de lungă durată. Aceste afecțiuni de lungă durată nu sunt datorate numai îmbătrânirii, ci și tuturor factorilor de mediu ai uh, sănătății. Și atunci mă întreb dacă prevenirea și legătura între sănătate și mediu, dacă aceste două idei fac parte din proiectele președinției dumneavoastră. A doua întrebare legată de ceea ce a spus și doamna McEvan, și anume scandalul implanturilor uh, mamare, care ridică foarte multe întrebări legate de modul în care circulă în Uniunea Europeană și în fiecare stat membru și de altfel în lumea întreagă, uh, produse medicale care sunt supuse unui control mult prea slab. E clar că acest sistem este defectuos. Și în al doilea rând, aici intră din nou în discuție drepturile pacienților și ale consumatorilor, care trebuie să fie recunoscute. Aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a se apăra și de a reprezenta o adevărată forță de descurajare față de persoanele care au procedat așa cum s-a întâmplat în cazul companiei PIP. A doua, al treilea punct la care vreau să mă refer este legat de antibioterapia. Ați vorbit despre rezistența la antibiotice ca fiind o problemă în curs de agravare. Ați vorbit și despre uh, apropierea care trebuie făcută față de produsele veterinare. Din păcate, antibioticele continuă să fie utilizate în mod preventiv în uh, sectorul veterinar și mă întreb dacă se poate atinge un progres în acest sens Cred că mm, colega dumneavoastră, doamna Auken, uh, se ocupă de celălalt subiect pe care voiam să-l uh, abordez și anume OMG-urile și rezistența la antibiotice și necesitatea unei interziceri totale în acest sector. Și cred că în uh, perioade de mare dificultate economică și socială, cum este uh, perioada de, de astăzi, problema sănătății este un subiect deosebit de important, deosebit de important din punct de vedere economic, uh, însă sănătatea nu trebuie văzută numai în termen de costuri pentru societate, trebuie văzută și ca un subiect uman și social. Uh, egalitatea accesului la îngrijirile medicale, posibilitatea de a beneficia de îngrijiri medicale, posibilitatea de a acoperi aceste costuri, posibilitatea de a investi în propria persoană, fie din punct de vedere al sănătății, fie din punct de vedere al cunoștințelor, toate acestea sunt provocări majore pentru a putea traversa perioada de criză pe care o trăim în prezent. Vă mulțumesc! Domnul președinte. Mulțumesc, Corin Lepaj. Acum are cuvântul Carl Schlüter. Și după aceea, doamna Oana Elena Antonescu. Uh, mă folosesc de această ocazie pentru a vă întreba două lucruri. Unul este rezistența la antibiotice. Ați spus că în octombrie este, a fost o rezoluție și o solicitare a fost acolo interzicerea utilizării profilactice și orice uh, utilizare terapeutică în sectorul veterinar. Iată un mod de a lupta împotriva rezistenței la antibiotice. Și o altă idee ar fi revizuirea și interzicerea organismelor modificate genetice care au uh, astfel de gene rezistente la antibiotice. Ce părere aveți? Iar în cadrul Parlamentului European am organizat deja de o, două conferințe legate de inovația în agricultură. Uh, despre, mm, am vorbit despre sistemul brevetelor, însă aici uh, nu există o piață liberă și costul este plătit de mm, public. Nu e vorba de o funcționare normală a pieței aici și inovația se adresează în general uh, medicamentelor uh, care tratează afecțiunile cronice și sunt luați în considerare mai ales pacienții care au resurse financiare și mai puțin cei care sunt săraci. am putea să ne gândim la o posibilitate de producție de medicamente fără licență care ar putea conferi acces la acestor medicamente și persoanelor mai sărace. Costul unui astfel de sistem a fost calculat de către Statele Unite ca fiind numai de două treimi uh, față de cel pe care îl avem în prezent. Ce părere aveți? Mulțumesc, doamna Elena Antonescu, acum și după aceea doamna Glenis Mulțumesc, doamna ministru, pentru uh, prezentare. Uh, aș, aș începe uh, prin a-mi, uh, a exprima satisfacția că bolile cronice se află printre prioritățile președinției uh, uh daneze pentru că uh, știm că investițiile într-o mai bună gestionare a bolilor cronice pot maximiza calitatea vieții Uh, pacienților, pot uh, reduce povara asupra uh, familiilor, asupra pacienților, dar în egală măsură și asupra sistemelor de sănătate, mai ales că ne aflăm într-o perioadă economică dificilă, pacienții putând fi mult mai activi din punct de, de vedere economic pe perioadă cât mai lungă. Și de aceea aș dori în concret să aud care sunt pașii pe care intenționați să-i faceți în în uh, domeniul prevenirii, depistării timpurii și uh, tratamentul bolilor, tratamentului bolilor cronice și pentru promovarea unui stil de viață sănătos. Uh, de asemenea, mă întreb dacă aveți um, informații sau planuri și cu privire la îmbunătățirea colectării datelor și elaborarea unor recomandări privind bolile netransmisibile pentru că știm că avem nevoie de bune practici și, uh, și avem nevoie de îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la bolile cronice. Uh, și de asemenea aș dori să uh, amintesc și legătura dintre sănătate și mediu. A fost amintită de o, de o colegă înaintea mea, pentru că noi ne-am exprimat în nenumărate rânduri îngrijorarea asupra impactului potențial pe care mediul are asupra sănătății Uh, și în special uh, efectele pe care substanțele chimice uh, periculoase le asupra sănătății. Mulțumesc! dank. Mulțumesc. Glenis Wilmot are cuvântul. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult. Bine ați venit. Mă bucur foarte mult să văd Danemarca la președinția Uniunii Europene. În timpul președinției dumneavoastră vor începe negocierile privind programul uh, Sănătate și Creștere. Și mă bucur și salut propunerile Comisiei uh, dar cred că trebuie să ne concentrăm mai mult pe prevenire. Deși s-a menționat uh, obezitatea în acest program, cred că trebuie să vorbim mai general despre nutriție. Și cred că trebuie să avem o acțiune mai responsabilă în acest sens. Știu că uh, aveți de gând să lucrați pe diabet, foarte multe uh, maladii de tip uh, de, de afecțiuni de diabet de tip 2 pot fi uh, combătute printr-o mai bună nutriție. Și îmi pare rău că Comisia continuă să amâne revizuirea privind, uh, directivei privind um, uh, tutunul. Știu că veți lucra îndeaproape cu președinția cipriotă în acest sens și vreau să vă întreb ce măsuri de prevenire ar trebui să întreprindem la nivel european care ar putea avea un impact major asupra îmbunătățirii sănătății publice în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Glenis. Acum Christopher Fielner, care este raportor pe tema informării pacienților. Christopher, te rog. Tack så mycket, herr ordförande, och tack för att du gav mig tid att få lite kaffe också. Eh, da, mulțumesc. Mulțumesc că m-ați acceptat și că să-mi comand cafeaua. Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru că a venit aici. Mă bucur că și-a prezentat prioritățile și a vorbit și despre rezistența la antibiotice ca fiind o temă esențială. Cred că acesta este una din, unul din aspectele cele mai importante în legătură cu sănătatea în Uniunea Europeană, despre care vorbim mult prea puțin. Este cu adevărat o provocare comună pentru noi toți și eu sper ca această temă să fie tratată în continuare și de asemenea sper să ne ocupăm și de dezvoltarea de noi antibiotice. Nu aș vrea să mai menționez o dată ce a spus Carl Schlüter înainte, dar eu cred că tocmai chiar la antibiotice am putea îmbunătăți spectrul și atunci am putea avea cu adevărat uh, o inovare în acest domeniu. Aș vrea să mai vorbesc și despre informarea despre medicamente. Știm de mulți ani deja că la Consiliu există o sceptică generală în legătură cu propunerea uh, Comisiei în acest domeniu Parlamentul adoptase directiv, un, un, un raport în acest sens cu majoritate foarte mare. Din păcate însă nu cred că soluția de a fi pasiv din partea Consiliului este cea mai bună. Cred că ar fi cazul să discutăm deschis despre această propunere și să vedem cum putem să avansăm în acest dosar. E vorba de o abordare constructivă a acestei propuneri. Nu putem pur și simplu să ne facem că nu um, auzim și să ne facem că suntem frumoasa din pădurea adormită și să dormim 100 de ani peste acest raport. Eu știu că există probleme constituționale și în Danemarca și în Suedia cu propunerea, dar tocmai la astfel de probleme trebuie să găsim uh, soluții constructive în dialog. Danemarca este una din țările care a avut o soluție constructivă la o astfel de problemă și a arătat tocmai că se poate rezolva. Eu sper, deci, să folosim această ocazie pentru ca să discutăm împreună despre soluțiile posibile constructive pe care le-am putea oferi. Noi în Parlamentul European am spus că vrem să susținem ceea ce ne-a propus Comisia cu privire la informarea despre medicamente și supravegherea medicamentelor, dar sperăm ca dumneavoastră la Consiliu să nu puneți pur și simplu această temă deoparte și să vă ocupați de altceva, ci din contră să fiți activi, să încercați să găsiți o soluție constructivă. Mulțumesc! Acum are cuvântul în, ca ultim vorbitor în prima rundă de întrebări, Nese Schilders. După aceea o să rog uh, să ne dați răspunsurile, doamna ministru. Thank you, and I'd like to welcome... Mulțumesc și aș dori să salut uh, prezența ministrului. Vreau să vă întreb ceva care nu e legat de legislație, propriu-zis, dar eu sunt deputat irlandez și uh, prezizez, prezidez un grup de lucru în Parlamentul nostru legat de sănătatea uh, masculină și, uh, mă scuzați, sănătatea mentală. Ei bine, în acest sens, rapoarte au apărut legate de problemele cu care se confruntă practicienii din domeniul uh, sănătății mentale. Cinci probleme uh, sinuciderile, depresia, educația pentru sănătatea mentală, sănătatea mentală și locul de muncă, deci și ocuparea, combaterea uh, um, excluziunii sociale. Vreau să întreb uh, președinția daneză ce are de gând să facă în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Șudas. Iată prima rundă de întrebări. Acum o să ascultăm răspunsurile doamnei ministru. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări pe care mi le-ați adresat, întrebări foarte interesante, o să încerc să vă răspund. În primul rând, domnul Peter Lees. suma, a întrebat ceva legat de implanturile mamare și de afacerea sau scandalul PIP. Mai mulți membri apoi au continuat în aceeași direcție. Este foarte clar că e vorba aici de o problemă imensă, uriașă de sănătate. Provocarea este una, deci, imensă, o provocare legată de aceste implanturi mamare în țările noastre respective și ca bărbați, dar și femei politice, avem, uh, bineînțeles, tot interesul să găsim soluție. Așteptăm, bineînțeles, și propunerea Comisiei. Ca și președinție, noi ne gândim că Comisia lucrează deja Uh, pe acest dosar uh, în cadrul pachetului de revizuire de legislație, pentru că e vorba de sănătatea populației. Într-adevăr, sănătatea nu este o valoare în sine. Așa am auzit un comentariu aici. Vreau să vă spun ce cred eu în acest sens. Eu totuși cred că este o valoare în sine, în sine sănătoare pentru fiecare dintre noi. Când vine vorba de familia fiecăruia, de comunitatea fiecăruia. La aceste niveluri avem valori care se adaugă sănătății. Cetățenii, consumatorii, pacienții trebuie să fie în orice moment implicați în procesele de inovare, de dezvoltare, de punere în, um, pe picioare a unor noi medicamente, noi dispozitive și tocmai când vine vorba de aceste inovații, informațiile sau feedback-ul de la cetățeni poate să fie extrem de util. Mi-ar place ca cetățenii să fie consultați din ce în ce mai mult în viitor, pentru că ei pot să profite de acest lucru și, bineînțeles, noi putem să profităm de acest feedback de la consumatori. Doamna McCallan. Macavan. Uh, am încercat să răspund cât mai bine posibil la întrebarea legată de scandalul PIP. Uh, mi-a spus ceva despre acel cod de bare. Nu suntem contra, în principiu. <clears throat> Este clar că securitatea este primordială în acest sens, siguranța și mai este mult de lucru în acest sens. Privitor la farmacovigilență, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l arătați pentru că acest dosar să poată fi tratat cât de repede posibil și într-un mod cât se poate de constructiv. Noi suntem extrem de deschiși față de avizul pe care ni-l va da Parlamentul și, cu siguranță, toată lumea va avea de câștigat de pe urma acestui proces. Doamna Lepaj, uh, am reacționat la ce mi-ați întrebat despre Pip, dar când vine vorba de sănătate și remarca dumneavoastră, este foarte clar că sănătatea Sănătatea pentru cei tineri, pentru cei mai în vârstă, este o valoare primordială. Am organizat numai ce la Copenhaga <clears throat> o conferință. Vorbim despre îmbătrânirea activă. Øh, care sunt øh, <clears throat> și care beneficiază de o mai bună calitate de viață. Cred că trebuie să ne asigurăm că viața pe care o trăim uh, are o adevărată valoare. Fiecare avem 15 ani sau 95 de ani. În ceea ce privește rezistența la antibiotice, sperăm și aici să putem progresa, să ne uh, <clears throat> bucurăm de sprijin pentru ideea interzicerii utilizării profilactice. Aici uh, lucrurile sunt în curs, dar în orice caz sperăm că vom avea Uh, câștig de cauză. Domnule Schlüter, tocmai am vorbit despre rezistența la antibiotice și sper că vom uh, putea obține o introducere a interdicției profilact- uh, utilizării profilactice. În ceea ce privește organismele modificate genetic. Veți avea ocazia să vorbiți cu ministrul danez al mediului, care este responsabil de acest uh, domeniu și veți putea să-i adresați uh, întrebarea. Vine vorba de inovare. Bineînțeles, când se pune la punct un nou uh, medicament, dispozitiv, toată lumea are de profitat. Nu e vorba aici numai de dispozitive, echipamente medicale, ci de medicamente, de remedii. Luni am fost la Dubai la o conferință inaugurală Uh, a cărui subiect uh, erau tocmai medicamentele și dispozitivele medicale și am vorbit despre un um, tip de wc de toaletă foarte aparte, care se pare că va revoluționa industria respectivă, va crea locuri de muncă, etc., iar pacienții vizați vor avea numai de câștigat. Iată ce înseamnă inovare, creștere economică și sănătate. Iată de ce sunt lucruri care nu sunt, cât se, nu sunt izolate unele de altele, ci aduc împreună o valoare adăugată. O, răs un răspuns doamna Antonescu acum, privind bolile cronice. Suntem de acord că este vorba de o prioritate extrem de importantă a, a președinției noastre și trebuie să avem un schimb de informații mai bun între diferitele țări E păcat că nu folosim mai bine cunoștințele dintr-o țară sau alta și sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți sub președinția daneză în acest sens. Acum, un răspuns pentru doamna, de la doamna, pentru doamna Wilmot. Îmi pare rău că poate n-am pronunțat bine numele dumneavoastră, spune doamna ministru. Când vine vorba de sănătate, creștere economică, numai ce am vorbit, ne preocupă, bineînțeles, în cadrul președinției daneze. Trebuie văzut uh, de asemenea și ce experiențe, ce învățăminte tragem din programele care există deja în domeniul nutriției, sportului, al combaterii tabagismului, <clears throat> um, nutriția, toate aceste lucruri, bineînțeles că se leagă de diabetul de tip 2, dar uh, și alte boli, uh, bineînțeles, uh, sunt impactate direct de modul în care ne ocupăm, ne îngrijim de corpul nostru, de modul în care îl hrănim, etc. Știți că noi în Danemarca avem un portofoliu ministru al sănătății și al prevenirii sau profilaxiei. Pentru noi sunt foarte importante aceste lucruri, iar când vine vorba de tutun, de tabagism, aceasta este prima cauză de decese Sperăm însă că poate Ciprul, președinția sa, va putea să vină cu ceva mai concret în acest sens. Domnul Fielner, Christopher, îmi pare bine că vă pare bine că și pe noi ne preocupă rezistența la antibiotice. Sperăm că și acest dosar va fi unul în care se va progresa. Dar va trebui să vedem modul în care putem să îmbinăm uh, prevenirea cu antibioticele, ceea ce privește informația și medicamentele sau informațiile despre medicamente. La Consiliu există un anumit, un anumit scepticism prezent. Sunteți la curent. Guvernul nostru este și el la curent și o să încercăm dacă, să vedem dacă vom putea să ajungem la un compromis între diferitele state membre pe acest dosar. Este ceva destul de spinos. Nu e sigur că vom putea chiar să facem progrese. Vom încerca. În orice caz, vă mulțumesc că ați menționat dorința noastră de a fi constructiv și de a găsi soluții. Vă mulțumesc foarte mult. Iată răspunsul la prima întrebare, prima rundă de întrebare, mă scuzați? Mulțumesc. Nu, mă scuzați. Am uitat o intervenție, spune doamna ministru. Am o grămadă de foi în fața mea. <clears throat> doamna Childers, am uitat să vă răspund. Ei bine, sănătatea mentală și raportul din 2008. Ca și celelalte președinții, ne-am făcut și noi o listă de priorități și eu am vorbit despre trei. Asta înseamnă că anumite mari provocări europene în materie de sănătate, noi ne-am făcut cumva o alegere Bineînțeles că restul dosarelor sunt și ele în curs, lucrăm cu Troica prezidențială. <clears throat> Bineînțeles că aceste priorități nu sunt exclusive, adică ele pot fi uh, îmbogățite, se pot adăuga noi priorități și doamna Childers, sănătatea mentală ne preocupă ca și pe dumneavoastră. Am ascultat cu interes intervenția și am notat acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc că spune domnul God. <clears throat> Iată al doilea tur de întrebări și începem cu colegul uh, domnul Miroslav Nicolajici, colegul specialist în politici de sănătate și apoi doamna Calba. Mulțumesc foarte mult. <clears throat> Dacă îmi permiteți, aș dori să vă spun că nu știu de ce mă, mă numesc unii Nicola Zic, germanofonii. Eu am un nume care termină cu S-I-K la sfârșit. Problemă de pronunție, așadar. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru că ați venit aici apreciez venirea dumneavoastră aici printre noi, ne încurajează această prezență. Suntem interesanți, interesați să ascultăm programul nostru, cât se poate de constructiv și permiteți-mi să abordez câteva subiecte pe care le-am auzit aici și poate chiar să intru un pic în detalii. Ieri <coughs> discutat despre scandalul PIP, implanturile mamare și uneori se uită un lucru simplu și anume că o femeie care dorește să beneficieze de un implant mamar are toată libertatea de a o face. Dar multe dintre aceste femei nu realizează că există și un risc asociat. Le trebuie să fie informate în acest sens și mi-ar plăcea ca președinția să se preocupe și de acest aspect. Aceste femei, aceste paciente, um, nu vor beneficia de diagnostice precoce ale cancerului de sân, de exemplu, pentru că este mai greu să scanezi un uh, sân care a primit un implant mamar. Așa că cred că întrebarea trebuie să rămână pentru aceste femei dacă le au într-adevăr nevoie sau trebuie să primească un implant sau nu. Ehm, <clears throat> iată, aceste persoane fac parte din grupul de, de, de, de paciente care pe viitor vor avea dificultăți în a primi un diagnostic corect și fiabil privitor la un eventual cancer de sân. Ehm, apoi, în ce privește tutunul și alte produse dăunătoare. În orice caz, trasabilitatea este foarte importantă. Deseori discutăm aici, la comisia noastră, în Parlament, în general, directiva <clears throat> legate de celule, celule sușă, etc. și comercializarea eventuală a unor părți ale corpului uman mi-ar place să discutăm acest lucru în continuare și să vedem dacă ne menținem pe poziția de până acum și anume să nu comercializăm <clears throat> părți ale corpului uman, dar în același timp donarea de organe să poată să fie posibilă. Uh, și aceasta în mod gratuit, adică să nu se, se aștepte o remunerare a acestui act. Salut uh, președinția daneză pentru că se va concentra pe bolile cronice și diabetul este una dintre aceasta. Însă vreau să vă amintesc, doamnă ministru, că eu uh, am procedat la o analiză așa personal și 27, în curând 28 de state membre, uh, știm bine că suntem confruntați cu legislații naționale extrem de diferite de protecție a nefumătorilor. Poate că ar trebui să studiem uh, sau când studiem influența tutunului asupra sănătății uh, populației. Știm bine că tinerii încep din ce în ce mai devreme să se apuce de fumat, chiar și fetele, pe la 11-12 ani și de multe ori nu realizează <clears throat> impactul fumatului asupra sănătății lor. Aș vrea să vă întreb sau să vă spun că ar bine, fi bine să îndemnați pe îndemnați statele membre să revizuiască protecția în acest sens. Mulțumesc, domnule Micolașic și sper că săptămâna viitoare voi reuși mai bine. De data aceasta, asta e tot ce pot face. Karin Kadenbach are cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă ministru. Mă bucur foarte mult că, la fel ca și colega noastră ieri, ați vorbit despre rezistența la antibiotice ca fiind uh, un lucru pe care doriți să-l combateți în prioritate în președinția noastră. Mă bucur că aveți și o abordare holistică, pentru că cred că este extrem de important să nu încercăm să minimizăm acest subiect care poate fi atât de grav atât la nivel uman cât și la nivel veterinar. De asemenea, un alt coleg a spus că domnul comisar Dali încearcă să se lupte în continuare pentru drepturile nefumătorilor și ați vorbit dumneavoastră despre inițiativa Health Security și vreau să vorbim în acest context de imunizare. Vaccinările sunt unele din măsurile cele mai eficiente din punct de vedere al consumului și din punct de vedere al prevenirii unor uh, infecții și boli. Însă se pare că vaccinurile au devenit uh, victimele propriului succes pentru că bolile cum ar fi varicela sau rubeola, care credeam că au dispărut, din nou au apărut în forță pentru că tocmai s-a creat un fel de rezistență la vaccinurile care se efectuează într-un mod necontrolat și, de asemenea, și prin faptul că se transmit informații foarte greșite pe internet și nu există campanii de informare corecte. Uh, pe mine m-ar interesa să știu dacă președinția dumneavoastră dorește să abordeze această temă, așa cum a făcut-o și președinția maghiară, care a organizat și o conferință pe această temă. La ultima președinție mi s-a părut că nu prea a existat uh, această temă ca prioritate. Vreau să știu dacă dumneavoastră doriți să vă ocupați de vaccinarea copiilor ca subiect important. Avem, deci, în Europa nevoie de o conștiință mai puternică pe această temă. Vreau să știu ce aveți de gând să faceți în timpul președinției daneze pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Margareta Augn are cuvântul acum. Herr Forman, oh, velkommen Det er en Mulțumesc, uh, doamnă ministru, că ați venit la noi. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, Pia, să te revăd. Sunt foarte impresionat de faptul că te ocupi de două portofolii oricum vei primi toată susținerea de care vei avea nevoie. Am o întrebare, dacă îmi permiți. care se referă la sănătate. În ceea ce privește consumul de medicamente, avem foarte multe medicamente care se regăsesc în mediul înconjurător. Aceasta influențează sănătatea publică. V-ați gândit cum am putea să rezolvăm această contaminare, dacă putem să-i spunem așa? Nu reușesc să vă spun exact ce vreau să zic, spune vorbitoarea, dar ideea ar fi să găsim o soluție mai rezonabilă decât ceea ce avem până acum. Uh, dacă ceva dispare în natură, momentan se pierde. Dar nu așa trebuie să acționăm. Eu zic că trebuie să găsim altă soluție. Sper să poți tu face ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, Margareta Augm. Și acum are cuvântul Sofia Kukovici și după aceea Dan Jorgensen. Hvala lepa, gospod predsednik, in lep pozdrav gospe ministrici zelo me Mulțumesc foarte mult, uh, domnule, domnule președinte, și mulțumesc, uh, doamnă ministru, că ați venit la noi. Sunt bucuroasă de faptul că ne-ați vorbit uh, despre atât de multe subiecte. De asemenea, mă bucur că ați abordat și subiectul creșterii economice. Mai întâi însă trebuie să fim sănătoși și multe persoane sunt bolnave din cauza crizei, de exemplu, din cauza că și-au pierdut locul de muncă. Doamnă ministru, vreau să vă întreb cum am putea garanta o mai bună gestiune și administrare uh, a sistemului sanitar în general. Avem o marjă de manevră destul de mare pentru ameliorarea acestui sistem. Eficiența însă nu trebuie nu trebuie făcută neapărat pe umerii pacientului, ci trebuie să avem o organizare mai bună a sistemului sanitar în general. Sănătatea este un instrument. De aceea este absolut esențial să putem avea o abordare globală pentru pacient. În curând vom avea poate o liberă circulație a pacienților în Europa. Și de aceea vă întreb pe dumneavoastră care sunt măsurile pe care ați vrea să le luați pentru a garanta o coordonare și un schimb de date la nivel european pentru bolile cronice. În ce măsură considerați dumneavoastră sau în ce fel credeți că veți putea să mai ușurați poverile care apasă asupra sistemului de sănătate? Mă refer aici, de exemplu, la nevoia de rețete pentru medicamente, o nevoie excesivă de rețete și listele lungi de așteptare în uh, tratamentele ambulatorii. Vă mai întreb de asemenea ce să facem la nivelul politicii de sănătate, politicii ecologice, în acest context de criză economică și dacă ați prevăzut măsuri concrete pentru ca publicul să fie sensibilizat în legătură cu folosirea siliconului, care a devenit un fel de modă, cred eu, în acest moment. Eu vă urez uh, succes în munca dumneavoastră și sper, de asemenea, să putem avea concluzii foarte importante după Consiliu pentru ca sănătatea să facă progrese. Mulțumesc foarte mult, presupune președintele. Aș vrea să vă rog să vă respectați timpul de vorbire pentru ca toată lumea să poată lua cuvântul din partea celor care s-au înscris pe listă și doamna ministru să mai aibă timp și să răspundă pentru că dumneavoastră mai are și altceva de făcut după aceea și trebuie să respectăm uh, acum calendarul și agenda. Acum Dan Jorgensen și după aceea Ania Weisgerber. Tak, formand, og mange tak til ministeren. Det er, er godt at se dig her i udvalget. Mulțumesc. Mă bucur să vă văd aici în uh, comisia dumneavoastră. Prima mea întrebare se leagă de legătura între politica de mediu și politica de sănătate. Dumneavoastră uh, reprezentați Ministerul Sănătății, dar știu că v-ați ocupat și de mediu, așa că cred că puteți răspunde. Uh, la întrebarea mea. Este vorba despre produsele chimice și amestecurile de produse chimice. Avem uh, o legislație bună care vorbește despre substanțele chimice periculoase, cele mai puțin periculoase, dar problema este cea a efectului de cocktail atunci când aceste substanțe sunt utilizate împreună. Iar acest aspect nu este acoperit de legislație. Care este punctul de vedere al președinției daneze din acest punct de, de, de pe acest uh, aspect? Ce se va face în acest sens? Efectul cumulativ, efectul de cocktail este menționat în legislație, dar care sunt soluțiile? A doua întrebare este legată de prevenirea diabetului. Ați vorbit și dumneavoastră, ați spus că este pe ordinea de zi, dar aș vrea să știu ce se poate face concret în acest sens, pentru că foarte mulți cetățeni consideră că este important să combatem obezitatea, să punem accent pe nutriția sănătoasă, dar poate că ne pot spune mai multe lucruri. Are cuvântul Ania Weisgerber și după aceea Osa Vestlund. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, că ați venit la noi în comisie astăzi și mă bucur foarte mult de colaborarea care va urma cu președinția Consiliului dumneavoastră. Am senzația că dumneavoastră veți, uh, ruca, veți juca un rol foarte constructiv și vreți să faceți progrese în foarte multe teme. O temă care mi-e foarte importantă mie este una pe care a abordat-o colegul nostru Fielner și anume informarea pacienților. M-aș bucura foarte mult dacă la Consiliu ați reușit să garantați că această temă se discută și că vom avea pentru o dată și soluții în acest domeniu. În ceea ce privește farmacovigilența, noi am avut deja un dosar pe care l-am uh, discutat la Parlament și am încercat să separăm acea parte care era foarte importantă pentru Consiliu. Am fi putut să facem aceasta și diferit uh, și ne-am dorit mai ales ca informarea să fie mai bună pentru pacienți. Ne-am gândit la faptul că această temă trebuie să fie în primul rând tratată constructiv pentru că suferă lacune foarte mari. Pacienții trebuie să primească informațiile necesare. Vreau să vă dau câteva argumente din partea mea, dacă îmi permiteți. Peste 50% din informațiile pe care le regăsim în momentul de față pe internet sunt greșite. Foarte mulți pacienți însă se informează pe internet și de aceea mi se pare foarte important ca informațiile verificate să fie și ele răspândite pe care pacientul să se poată baza. Din partea unor state membre există și anumite rezerve juridice și cenzura a fost uh, propusă ca variantă și de către guvernul meu chiar, în ceea ce privește informațiile false. În orice caz, informațiile care trebuie înaintate pentru acreditare, ele trebuie să fie baza care să constituie, deci, baza de informare a pacienților și dacă vrem, putem după aceea să extindem această dată de inform, bază de date și informații mai departe. Mulțumesc, acum o să aveți luni și după aceea fiu Oconi. Så mycket, <clears throat> ordförande, och tack så mycket, eh, fru minister. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc și doamnei ministru. Sunt aici, mă vedeți, sunt chiar lângă dumne- în fața dumneavoastră. Bine ați venit la noi în comisie. Vreau să vă spun că sunt în primul rând de acord cu colega mea care a vorbit despre rezistența la antibiotice. Sper cu adevărat ca dumneavoastră să vă ocupați de acest dosar și să facem progrese pe el. Pentru că știu că ați spus că va exista o conferință, vreau să vă zic că mi se pare o inițiativă foarte bună și că tema aceasta este esențială. Dacă ar fi să procedăm după metoda clasică a Uniunii Europene, va trebui să constatăm că de multe ori nu se întâmplă mare lucru se iau măsuri în domeniul medicinii umane, dar nu în domeniul medicinii veterinare, de exemplu. Va trebui, deci, mai întâi să stabilim cum se poate reduce administrarea de antibiotice. Trebuie însă să existe și decizii la nivelul statelor membre și nu numai la nivelul UE. Există un domeniu în care Danemarca s-a arătat disponibilă să facă destul de multe și sper ca dumneavoastră, ca ministru al sănătății, să puteți să contribuiți la uh, o conștientizare a tuturor miniștrilor de sănătate de la nivelul Uniunii Europene. De foarte multe ori problemele sunt probleme de sănătate, e vorba de chimicale, de exemplu, care ating și cele mai vulnerabile grupuri din societate, cum ar fi copiii. Aceasta este o amenințare la adresa societății în general și aș vrea să vă rog ca toți miniștrii de sănătate să încerce să fie mai activi în ceea ce privește aceste chimicale periculoase la adresa tuturor. E vorba de probleme de mediu și există și programe de mediu care sunt active în momentul de față în Uniunea Europeană. Poate că dumneavoastră puteți să vă asigurați ca ministrii de sănătate să se ocupe mai activ de această temă. Există multe subiecte care au legătură cu mediul, dar de fapt au consecințe asupra sănătății și cred că aici trebuie ca ministerii de sănătate să facă ceva mai mult decât au făcut până acum. Mulțumesc acum are cuvântul Sofie Oconi și după aceea Criton Orsenis. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc uh, pentru prezența dumneavoastră aici. În primul rând îmi cer scuze pentru întârzierea mea, am avut o altă reuniune în această dimineață. În ceea ce privește implanturile mamare, este posibil să repet ceva ce s-a spus deja, dar o să încerc să fiu succintă, pentru că mm, aici avem un punct important de subliniat. Este vorba despre problema certificării. Uh, Problema companiei care a pus pe piață implanturile mamare este următoarea. Compania respectivă a avut nevoie de certificare și și-a dat seama că i-ar fi mai greu să obțină certificarea în Franța, ca urmare a mers într-un alt stat membru pentru a obține mai ușor o certificare, procedura fiind uh, mai simplă. Procedura de punere pe piață. Ca urmare, cred că este urgent să realizăm o armonizare a structurilor de certificare pentru ca uh, a, pentru a avea aceleași condiții de obținere a certificării în întreaga Uniunii Europene, protejând astfel interesele cetățenilor, ale pacienților și nu ale uh, pieței. Al doilea punct se referă la sport. Am fost uh, raportoare în acest domeniu sportul ca instrument de sănătate publică. Astăzi, sportul este o competență a Uniunii Europene, începând cu aplicarea tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009. Ca urmare, instituțiile noastre trebuie să își asume această nouă competență ca o legătură socială, dar și ca, o, ca un instrument de sănătate publică. Foarte important din punct de vedere al prevenirii și sunt multe lucruri de făcut în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc, acum are cuvântul Criton Arsenis și după aceea Michel Rivazi. Thank you, Chair, and, uh, welcome. Mulțumesc, domnule președinte, bine ați venit, doamnă ministru. sunteți binevenită în comisia noastră și uh, suntem nerăbdători să vedem rezultatele președinției dumneavoastră. Avem așteptări foarte înalte. Știți uh, de ce progrese este nevoie și ce trebuie să facem. O întrebare legată și de ceea ce am spus uh, Dan cu privire la perturbatorii endocrini. Uh, bisfenolul A, de exemplu. Danemarca a luat mai multe măsuri decât au luat la nivel european în acest sens. Însă efectul de cocktail a fost menționat și este important în plus pentru perturbatorii endocrini nu există suficiente măsuri de protecție și se pare că uh, Comisia nu manifestă suficientă voință de acțiune. efectele, de, efectele acestor uh, perturbatori endocrini care sunt regăsiți în produsele de curățenie, în ambalajele alimentelor, în creme, așadar în produse pe care le utilizăm uh, peste tot. Deci efectele acestora trebuie să fie luate în considerare. În noiembrie anul trecut, s-a spus că toate aceste subiecte se vor afla pe agenda președinției dumneavoastră ca prioritate și vă întreb, uh, veți uh, asuma aceste angajamente printr-o revizuire a directivei RICI, de exemplu, sau printr-un alt mod? Mulțumesc și ultima persoană care va pune întrebare este Michel Rivazi. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și bine ați venit, doamnă ministru. Avem multe speranțe legate de președinția dumneavoastră, pentru că dumneavoastră ați dat dovadă de competență și ați făcut multe lucruri în țara dumneavoastră. Vreau să pun, vă pun trei întrebări. În primul rând, cred că este foarte important să colaborați cu comisarul Dali cu privire la cum funcționează agențiile noastre. În ceea ce privește cetățenii europeni, va trebui să fim mai credibili dacă avem agenții care funcționează bine. Iar uh, în legătură cu Agenția pentru Medicamente avem îngrijorări destul de mari în legătură cu conflictul de interese al membrilor care fac parte din această agenție. M-aș uh, gândi că ar fi bine dacă ați încerca să faceți lucrurile să avanseze în cadrul acestei agenții pentru ca să existe mai puține conflicte de interes în cadrul uh, managerilor. Un al doilea punct de care a vorbit și un coleg de-al meu este bisfemolul A. Mai multe state au interzis bisfemolul, Belgia, Franța, poate și Danemarca. Doriți să încercați ca la nivel european, pentru că până la urmă aici ține și de funcționarea EFSA, să se interzică prezența acestui uh, perturbator endocrin pentru că foarte multe recipiente au contact cu alimentele și momentan s-a interzis uh, bisfemolul doar în biberoane ar trebui, totuși, să se întâmple ceva la nivel european. În al treilea rând, avem și o problemă cu uh, interferențele electromagnetice. Știți că există din ce în ce mai multe antene în Uniunea Europeană. Există foarte multe rapoarte care au indicat uh, nocivitatea acestora. Vreau să știu dacă puteți să ne garantați că veți face ceva și în acest domeniu. În această după-amiază, de asemenea, are loc un colocviu despre jucării cu substanțe toxice pentru copii. Vreau să știu dacă dumneavoastră veți susține că în cadrul revizuirii directivelor să fim mai stricți și mai coercitiv în ceea ce privește interzicerea acestor produse chimice în jucările pentru copii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum am am ajuns la răspunsuri. Domnul ministru, aveți cuvântul. Yeah. Okay. Oh. Oh. Yes. Yeah. Øh, jamen, øh, tak for den åbne og ligefrem debat, vi har. Øh, jeg Mulțumesc pentru această dezbatere care a fost deschisă acum și la care voi încerca să răspund uh, acum la întrebările pe care mi le-ați spus. Domnule Nicolașic, mi-ați spus că femeile nu sunt conștiente de pericolele pe care le aduc cu sine implanturile mamare. Este important să subliniem că doctorii au și ei o oarecare responsabilitate în fața pacienților lor și trebuie să le spună ce este periculos și ce nu este. Nu trebuie întotdeauna autoritățile să fie cele care preiau uh, răspunderea pentru cei care execută actele medicale. Vreau să subliniez totuși acest aspect. Este extrem de important, sigur, ca femeile să poată decide singure ce își doresc. Bineînțeles că ele trebuie să fie informate, însă, în momentul în care iau decizia. Așteptăm o propunere din partea Comisiei și știm că și Comisia încearcă să vadă cum s-ar putea aborda provocările cu care ne confruntăm în urma introducerii implanturilor mamare și scandalurilor cu care ne confruntăm acum. În legătură cu trasabilitatea dispozitivelor medicale, așteptăm o propunere din partea Comisiei. Doamna McEvan spunea înainte cât de important va fi acest moment. Am avut problema cu codurile bară. Suntem gata să vedem dacă putem să abordăm această provocare. Vom colabora cu Comisia și Parlamentul pentru a face progrese în acest sens, vă promit. Acum, în legătură cu tutunul. Statele membre trebuie să fie obligate să acționeze în acest domeniu, trebuie să-și întărească legislația. Legislația în domeniul tutunului este una esențială. Ne pare rău să vedem că nu am făcut progrese în legătură cu produsele pe bază de tutun uh, până acum. În legătură cu țesuturile de care ați vorbit dumneavoastră, domnule Micolașic, am constatat că în momentul de față există discuții despre diferitele practici din statele membre. Știu că mai mulți membri în comisia dumneavoastră au cerut să se discute despre acest subiect cu comisia. Am ascultat toate punctele de vedere, chiar dacă aceasta nu este una din prioritățile pe care le avem acum. Doamna Kadenbach, rezistența la antibiotice nu cred că există vreo controversă pe această temă. Vrem o abordare holistică, generală. Este important să facem un efort și să avem, într-adevăr, un schimb de informații, dar trebuie să fim atenți la ce putem face, pentru că nu pot să vă răspund la întrebarea în legătură cu președinția maghiară, din păcate. Doamna Auken, puteți să vă bucurați că Fata dumneavoastră va fi cu noi în curând. Oricum, mă bucur să puteți avea ocazia să discutați cu ea. În curând va veni la noi uh, peste câteva minute. Îmi pare rău că nu voi fi de față. În ceea ce privește informațiile care trebuie să fie mai uh, pertinente și transmise pacienților, pot spune că aceasta nu este o problemă europeană, ci una mondială. Încercăm să conlucrăm cu Ministrul Mediului pentru a vedea cum putem aborda această problemă, mai ales și Ida Auken, fata dumneavoastră, este cea care este responsabilă de subiect, deci puteți să o întrebați și pe ea după aceea. Doamnă Cucovici, eficiența nu trebuie să se facă pe spinarea pacienților. Toate acestea țin de contextul Better Health, Better Life. Ne dorim să putem garanta o viață mai bună pentru pacienți, în același timp într-un context de creștere. Știu că acesta este obiectivul nostru. Suntem de acord cu abordarea holistică în legătură cu bolile cronice. Domnule Dan Jorgensen, de fapt Dan, pot să-ți spun Dan, nu bănuiesc că nu te superi, uh, în legătură cu efectul cumulativ, efectul de cocktail, am discutat despre aceste probleme în Parlamentul danez și știm că aceasta este o problemă, efectul cumulativ, probabil că știi că este o problemă și că este nevoie să-l discutăm. Știm că ministrul mediului și ministrul de sănătate trebuie să colaboreze împreună pentru a rezolva problema aceasta. Acesta este avantajul comisiei dumneavoastră, pentru că de fapt aveți competențe pe ambele laturi. Și deci putem să discutăm de ambele aspecte cu comisia dumneavoastră. Ar fi bine ca lucrurile să meargă ceva mai bine îmbinate în, în contextul acesta și ministrul mediului ne va spune probabil că această problemă, această inițiativă face parte din cel de-al șaptelea program uh, de acțiune. Bănuiesc că va fi aprofundat, va trebui însă să lansăm cooperări. În legătură cu bolile cronice și diabetul, avem un grup de reflexie în acest domeniu. Este o chestiune însă care nu este de competența Uniunii Europene. Va trebui, deci, să încercăm să punem accentul pe subiect și în timpul președinției noastre. Cred că ar fi păcat să ratăm această ocazie. Dacă nu facem acest lucru, va fi păcat. Doamne Gerber, Ați vorbit de informarea pacienților. După cum ziceam înainte, Președinția daneză își dorește să avanseze în acest dosar și să iasă din impasul în care ne aflăm, dar trebuie ca și Consiliul și Parlamentul să fie constructivi când abordează subiectul și să dorească să găsească o soluție în acest dosar. Suntem gata să găsim o soluție dacă și Parlamentul și Consiliul sunt gata să lucreze constructiv. La întrebarea doamnei Vestlund în legătură cu rezistența la antibiotice, pot să vă spun că suntem de acord că este important să abordăm această problemă, care este prioritatea președinției noastre. Există o interacțiune importantă însă între domeniul mediului și domeniul sănătății și voi răspunde și la a doua întrebare după cum îi ziceam lui Dan Jorgensen, uh, studiem problema, suntem de acord că este o prioritate și cred că va trebui să intensificăm uh, colaborarea și pe acest uh, domeniu care necesită un dialog aprofundat. Doamne Ioconi, acum, în ceea ce privește implanturile mamare, este important să facem schimb de informații, într-adevăr, suntem de acord uh, pe acest punct. Suntem de acord și cu punerea pe ordinea de zi a comisiei a acestui subiect deosebit de important. La fel și sportul, sigur, este un instrument al sănătății publice și sunt de acord cu ceea ce ați spus. Domnul Arsenis, ați vorbit despre bisfenolul A. A, nu? Nu asta era subiectul? Cred că Doamne Oconi am răspuns, da? Acum uh, continui cu domnul Arsenis. Am spus deja, sănătatea și mediul sunt uh, două domenii importante și trebuie să vedem care este legătura între ele. Uh, ascultând întrebarea dumneavoastră, m-am întrebat dacă nu vreați cumva să mă provocați, pentru că nu știu dacă știți că uh, eu însă am spus Parlamentului danez că trebuie să uh, interzică prezența bisfenolului A în uh, biberoane. Probabil că colega mea de la mediu vă va vorbi din nou despre acest uh, subiect, subiectul deosebit de important al legăturii dintre sănătate și mediu. Face parte din al șaptelea program de acțiune pentru mediu, iarăși un document foarte important. Și în fine, doamna Rivazi, ați uh, cerut o cooperare a agențiilor, o cooperare cu uh, comisarul Dali. Sigur că noi suntem întotdeauna în favoarea acestui sistem de cooperare. Este important ca acest dialog cu domnul Dali să funcționeze cât mai bine. Am vorbit despre bisfenolul A. În ceea ce privește jucăriile, o să o las pe ministra mediului să vă răspundă, pentru că face parte din competențele sale și, și aici sigur că sunt convinsă că este, vorba, este nevoie de o coerență între mediu și sănătate. Un lucru important pentru copii care reprezintă un grup uh, vulnerabil. Am uh, luat notă de toate observațiile ridicate de membrii comisiei dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru întrebări, vă mulțumesc pentru comentarii. Sper că vom putea să lucrăm bine împreună și mă bucur că am această ocazie. N-am nicio îndoială asupra spiritului constructiv care ne va anima. Doamnă ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți în exercițiu în momentul de față la sănătate și sunteți de fapt ministrul comerțului. Trebuie spus că sunteți aici cu dublă pălărie. În această dimineață am discutat deja despre faptul că politica comercială este cumva umbrelă peste toate subiectele în momentul de față. Ne-ați arătat uh, ce priorități are președinția daneză în general. Pot să vă spun că la ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră aici, vă puteți baza pe o coaliție a doritorilor aici, care, indiferent de grup politic, vă va susține pentru ca lucrurile să avanseze. De exemplu, subiectele precum informarea pacienților care au provocat mai multă frustrare decât plăcere aici vor trebui mișcate în fine din loc și sper ca președinția noastră să fie un succes. Vă urez mult succes în general și să salutați pe colega pe care o reprezentați și care tocmai a născut, căreia să-i transmiteți felicitări, vă rog, și să uh, vă urez succes și în această dupămiază unde sunteți la Comisia pentru Comerț, unde unde veți vorbi despre chestiuni legate cu com- de comerț Vă urez mult succes pentru președinția dumneavoastră și uh, puteți conta pe noi în toate prioritățile pe care ni le-ați menționat. Sigur că vom avea poate divergențe de opinie, dar aceasta face parte din jocul uh, în care ne-am uh, aliat și vă urez mult succes. Ne bucurăm de următoarele șase luni. Mulțumesc! So, wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 22, das sechste Weltforum. Bun, acum trecem la punctul 22, cel de-a șaselea Forum Mondial al Apei de la Marsilia, 12-17, 22 martie, zice președintele. E vorba de adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Vreau să-i dau cuvântul lui Richard Zeber la început. Și vreau să-i spun și la mulți ani, că este ziua lui... Uh, am voie, nu? Să spun că a fost ziua ta. Da. Bine, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru urări. Și vreau să vă rog ca Sofie Onconi, care a conceput cu mine împreună această rezoluție, să vorbească mai întâi. Bine, Sofie, uh, ai cuvântul atunci pentru că e la Marsilia și deci cred că tu trebuie să iei cuvântul dacă vorbim despre Marsilia. Te rog. Merci, Richard. Euh, Mulțumesc, euh, euh, Richard. Mm, ești foarte elegant și drăguț ca de obicei, dar asta nu mă surprinde. <clears throat> Într-adevăr, astăzi uh, ideea este aceea de a prezenta o rezoluție, rezoluția pe care de altfel a fost uh, transmisă, publicată, diseminată. Acest proiect de rezoluție se referă la organizarea celui de-al șaselea Forum Mondial al Apei, organizat uh, în Marsilia, în Franța, deci, anul acesta, între 12 și 17 martie. Noi, parlamentarii Comisiei ENVI, considerăm că Parlamentul European trebuie să profite de acest uh, eveniment uh, global, mondial, pentru a transmite un mesaj cât se poate de puternic tuturor părților interesate, tuturor actorilor politici, tuturor celor care fac parte din această mișcare legată de apă, Parlamentul deci să transmită un mesaj politic puternic în cadrul acestui eveniment. Iată de unde și această rezoluție care este susținută de toate grupurile, se și de ALDE, Verzi și, la, și GUE. <clears throat> o să uh, îi dau cuvântul domnului Ziber ca să o prezinte mai bine această rezoluție, dar vreau să vă prezint un pic punctul de vedere nostru, al nostru în general. În primul rând, rezoluția cuprinde patru părți principale tot atâtea problematici, așadar, cât se poate de actuale, patru subiecte pe care organizatorii formului au dorit să le pună în relief. E vorba, în primul rând, de bunăstarea pentru toată lumea, apoi contribuția la dezvoltarea economică, o planetă albastră și apoi condițiile succesului unei astfel de politici, unor astfel de politici. Ei bine, aș dori să reamintesc aici faptul că Uniunea Europeană și Parlamentul de mai bine de 30 de ani încoace au dus o politică ambițioasă în materie de politică a apei luând în considerare obiectivele ONU, să nu uităm că Națiunile Unite consideră că apa este un bun comun al umanității, un bun comun așadar, un drept și un drept al omului, un drept uman, acela de a avea acces la apă potabilă pentru toți cetățenii lumii. Dar 800 de milioane de persoane în lume nu au acces la apă, în orice caz nu au acces la o apă curată. 800 de milioane de persoane, bărbați, femei, copii și foarte multe alte sute de milioane mor în fiecare an din cauza acestei, acestei lipse de apă potabile. Iată, în acest context, Parlamentul European își dorește transmiterea unui mesaj politic puternic tuturor părților interesate. În primul rând, noi, Uniunea Europeană, Parlamentul European, uh, prin inițiativa sa, am conlucrat de mai bine de 30 de ani împreună cu statele membre, statele membre reunite în jurul acelor bazine hidrografice și am căpătat astfel o serie de experiențe, iar în acest context noi dorim ca această expertiză, această experiență europeană în cadrul unor, unui schimb de bune practici să poată într-adevăr să fie folosită, de exemplu, în cadrul unei cooperări descentralizate și aceasta mergând dincolo de granițele Uniunii Europene. Și, în sfârșit, și aici închei, cred că trebuie, prin această cooperare descentralizată, putem să susținem dezvoltarea politicilor legate de apă în țările partenere, țările în curs de dezvoltare, dar trebuie, de asemenea, să lucrăm astfel încât statele noastre membre să poată să financeze sisteme de asanare și de aprovizionare cu apă care să fie la înălțimea așteptărilor cetățenilor noștri în materie de gestiune a apei. Vă mulțumesc că am fost puțin mai lungă, dar vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Știu că apa este un element esențial și eu mi-am făcut lucrarea de diplomă pe tema apei. Știu că se pot spune multe despre aceasta, dar pentru ca toți colegii să poată lua cuvântul, trebuie să limitez la un minut jumătate intervențiile, pentru că altfel nu terminăm până la 11 când trebuie să vină doamna ministru la noi. Mai întâi îi dau cuvântul lui Richard Zeber ca și coautor al întrebării. Da, mulțumesc. Mulțumesc tuturor, mulțumesc mai ales lui Sofie pentru colaborarea noastră pe această rezoluție. Am încercat să implicăm toate grupurile politice și sper ca toată lumea să se regăsească în această rezoluție. Mulțumesc și comisiei care este prezentă aici și care ne-a ajutat la conceperea acestei rezoluții. E vorba de felul în care abordăm global uh, problema apei din păcate, consumul de apă crește dublu de repede decât populația. Este o resursă esențială pentru apă, pentru agricultură și pentru dezvoltare în general și Europa cred eu că are o experiență importantă cu legislația sa până acum în acest domeniu și vreau să las timpul meu de vorbire acum celorlalți colegi. Atunci îi dau cuvântul în numele S și D, Dacianei Sârbu. Mulțumesc mult. Uh, într-adevăr, problema apei este esențială și de aceea aș dori să le mulțumesc colegilor pentru această inițiativă. Uh, această schiță a propunerii de rezoluție reflectă diversitatea de teme de la Forumul Mondial al Apei, dar și structura generală și mesajul aș putea spune că sunt uh, cele adecvate. Consider că ar trebui să menținem această structură pe cât posibil, pentru a transmite un mesaj uh, relevant, clar și concis. Schița de rezoluție se referă la caracterul apei acela de resursă folosită în comun, precum și la faptul că accesul la apă este un drept universal fundamental. Sunt de acord cu aceste afirmații în totalitate, dar consider că ar trebui să le întărim subliniind că apa este un bun public și un drept al omului. Uh, vă reamintesc că Parlamentul European a cerut președinției în anul 2009 să susțină această definiție la Forumul Mondial al Apei. Ar trebui să ne reafirmăm această poziție și prin această rezoluție. Dar dacă vorbim despre accesul universal la o, o resursă publică folosită în comun, ar trebui de asemenea să indicăm și câteva modalități de atingere a acestui obiectiv. Uh, un astfel de instrument poate fi folosirea de fonduri pentru subvenții specifice care să permită accesul la apă în zonele cele mai sărace, precum și alte soluții uh, pe care le putem identifica. Întrucât uh, am înțeles că timpul e foarte scurt, probabil că o să mai discutăm pe parcurs cu colegii mei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În numele liberalilor, acum domnul Gerbrandi. Mulțumesc. Uh, și vă mulțumesc colegilor care au luat inițiativa cu această rezoluție. Mă bucur că acest forum mondial al apei devine un forum global atât de important, unde se discută lucruri atât de, de importante. Chestiunea apei fiind una, una de acest fel, cu toții suntem de acord. Aș dori să subliniez câteva aspecte pe care eu unul le-aș adăuga la rezoluție. În primul rând, importanța sectorului agricol, cel mai mare uh, sau cel mai mare, uh, cel mai mare sector unde se folosește apa, dar și cel mai mare poluator al apei. Și cred că am avea mult de câștigat dacă ne-am concentrat pe acest aspect al agriculturii. O altă problemă. Ieri am discutat problema de biodiversității. Este clar că o apă curată este foarte importantă pentru biodiversitate, dar și invers. Uh, este clar că natura ne face un serviciu imens prin această apă curată. În Olanda avem uh, dune minunate de-a lungul coastelor maritime, uh, și folosim aceste dune de nisip pentru purificarea, sanarea apei. Am uh, vorbit cu cei care se ocupă cu asanarea apei și, și l-am întrebat ce s-a întâmplat dacă aceste dune ar dispărea și mi-au spus ne-ar costa miliarde. Uh, așa că să nu uităm și aspectul economic al apei, atât în ce privește uh, hrana, dar și asanarea și agricultura. Mulțumesc foarte mult pentru verzi, urmează Satu Hasi. <coughs> Da, da. Domnul Ivcoșe, atunci. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect este destul de complet și atinge, într-adevăr, majoritatea întrebărilor pe care ni le punem legate de gestionarea apei, fie că e vorba de amonte, de unde vine apa, dar și în aval, unde se duce ea, dar și din punctul de vedere al calității și al cantității de apă. Poate ar fi bine să adăugăm totuși anumite lucruri, poate un fel de amendament complementar, suplimentar. În orice caz, textul ni se pare și nou unul de bună factură. Poate un mecanism de prețuri sau un fel de grilă de tarife. Știm bine că în multe state membre uh, tarificarea apei este una degresivă. Cu cât folosești mai multă apă, cu atât plătești mai puțin. Asta este cu pregădere Uh, clar pentru agricultură. În Franța, de exemplu, 40 la, 80% din apa folosită de fermieri deci, ei folosesc 80% din apă, mă scuzați, dar contribuie nu în aceeași măsură la finanțarea acestor resurse de apă. Deci, poate ar trebui să avem o completare, un amendament legat de tarificarea mai echitabilă, mai progresivă și pentru a evita risipa de apă, mi s-ar părea cât se poate de firesc să avem stimulente pentru a nu risipi apa și asta prin intermediul unui mecanism al prețurilor. Da- Mulțumesc. Acum doamna Ines Ayala Sender. Sí, gracias, president. Mulțumesc. Și eu vreau să vă urez uh, mult succes, uh, felicitări pentru alegerea dumneavoastră. Mulțumesc colegilor, de asemenea, colegilor Oconi și Ziber pentru această propunere pe care ne-o fac și care mi se pare una completă. Având în vedere că plecăm de această prezi, premiză, dreptul uh, la apă este un drept al omului, uh, e bine, este bine ca în acest uh, context să sprijinim gestiunea uh, integrală, integrată a, a, a resurselor hidraulice. Aici aș dori să subliniez ceva legat de acel 11%, 1% de la punctul 11. Aici am putea să mergem încă și mai departe, să putem să spunem ceva legat de rolul autorităților locale, uh, care trebuie să se asigure de aceaste, aceste resurse de apă, că ele sunt bine folosite, pentru că dincolo de asta este vorba de accesul la apă și la o apă curată. Uh, eu cred că acest procentaj nu este suficient de ambițios, am putea să mergem mai departe. Știu că sunt exemple din partea unor state membre, dar la acest forum putem să fim mai ambițioși și având de vedere că apar și ONG-urile aici, putem să avem alt procentaj. Doamna Cristina Gutierrez Cortines. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că discutăm problema apei deși mi-ar place să fim totuși mai concreți pe alocuri. Consider că <clears throat> Comisia a făcut multe lucruri bune pe tema apei și vorbim de asta de ceva vreme încoace. De asemenea, consider că ar trebui să avem mai multe soluții și sugestii cât se poate de concrete aici. Nu avem politici integrate pentru apă în Europa. Oamenii spun să discutăm despre, sau unii spun să vorbim despre prețuri, despre tarife, dar depinde foarte mult de ce, despre ce resurse vorbim, care ele sunt atât de diferite de la între nordul și sudul Europei și centrul Europei. Contează mult eh, despre ce vorbim, despre, despre eh, controlul, eh, originea acestei ape. Trebuie să știm unde se produce apa, cum este distribuită și asta în perspectiva evitării conflictelor. Să nu uităm, de asemenea, că, mă refer acum la exteriorul europene, sunt țări unde Turcia, unde uh, apar probleme legate, sau în sfârșit există o gestiune aparte a uh, bazinelor hidrografice. Sunt interese la mijloc, însă nu trebuie să sacrificăm uh, principiile, pentru că, de exemplu, uh, aceste uh, gestiuni integrate cross-border sunt foarte importante. Mulțumesc! Mulțumesc, acum are cuvântul Vitorio Prodi. Grazie, președinte. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. În calitate de membru al grupului de lucru la înalt nivel privind schimbările climatice, aș dori să vorbesc despre conservarea teritoriului și de necesitatea de a păstra apa în măsura posibilului acolo unde se găsește ea un lucru care este important uh, pentru teritoriul urban, pentru zonele urbane, unde avem și o problemă legată de impermeabilizare. Și doresc să insist și pe importanța solului pentru economiile de apă. starea în care se află solul trebuie să uh, poată facilita economia de apă. Ca urmare, solul trebuie să se afle într-o stare acceptabilă. Cred că apa este o adevărată metaforă a resurselor rare. De aceea ar trebui să avem un discurs mai general. Merci. Kukovic. Doamna Sofia Kukovici, acum un minut doar. Se opravičujem, če sem bila prej nekoliko predolga. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze dacă am vorbit poate prea mult data trecută. Mă bucur de această rezoluție și cred că aceasta va reprezenta o obligație pe care cu toții trebuie să ne o asumăm. În Europa <coughs> va trebui să știm că apa de la robinet trebuie să aibă mult mai multă valoare. Crista Clas. Mulțumesc. Problematica apei nu poate fi rezumată chiar atât de mult, însă cred că este important ca să nu începem să reinventăm roata acum. Am făcut deja foarte multe lucruri și aș vrea să ținem cont de ceea ce au făcut uh, inițiatorii acestei rezoluții. Tot ceea ce am scris deja ar trebui să fie preluat uh, în uh, diferite rapoarte. Știu că avem și un raport UE-ACP uh, în care am putea să, din care am putea prelua câte ceva. Eu zic că există elemente foarte importante și acolo mulțumesc. Foarte bine, mulțumesc că ați respectat timpul. Iar acum trebuie să vă rog să votăm întrebarea orală. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă? Avem o rezoluție pe care trebuie să o adoptăm și avem următorul calendar 31 a 12 ca termen pentru amendamente. Votăm rezoluția pe 29 ianuarie, nu 29 februarie, mă scuzați, sau 1 martie, aici în Comisia Envi și apoi la plenara 1 din martie vom uh, trata rezoluția respectivă la plenară. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și vreau să o salut pe doamna ministru. Ja, ich heiße ganz herzlich willkommen Ida Auken. Bine ai venit, uh, Ida Auken, din partea președinției daneze. Um, ministru pentru ecologie. Într-adevăr, mă bucur că ai venit în familie, în familie din mai multe puncte de vedere, în un program foarte interesant despre care trebuie să vorbim. Am avut deja o prezentare a doamnei ministru la Strasbourg, foarte bine pregătită. Nu aș vrea să vorbim prea multe, dar vreau să vă ascult pe dumneavoastră suntem bucuroși uh, să vedem ce ne a prezentat Aveți cuvântul, doamnă ministru. Și după aceea vom începe runda de întrebări, așa este procedura la noi în comisie, astfel încât uh, colegii să poată pune întrebări. Mă bucur foarte mult de prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule Grote, și mult uh, succes în funcția dumneavoastră. Mă bucur foarte mult de colaborarea noastră. Ladies. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, este o onoare și o plăcere să vă vorbesc astăzi despre președinția daneză și despre prioritățile pentru următoarele șase luni de pe agenda de mediu. Președinția daneză așteptă cu nerăbdare o colaborare fructuoasă dintre instituțiile noastre. Vă rog să fiți siguri, domnule președinte, că președinția daneză este hotărâtă să colaboreze îndeaproape cu dumneavoastră. Dacă dorim să facem o diferență pe agenda de mediu, trebuie să cooperăm la toate nivelurile și să ne unim forțele cu ceilalți actori. Trebuie să fie un demers comun. Ambițiile noastre sunt înalte, deși suntem conștienți că economiile europene sunt afectate de criza financiară care amenință întreaga economie europeană. Este, bineînțeles, un punct de plecare dificil pentru președinția daneză, dar sunt convinsă că răspunsul la criza actuală nu este o continuare a lucrurilor așa cum se desfășoară ele în prezent, business as usual. Nu numai uh, Criza financiară afectează Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și restul lumii se confruntă și cu o criză a resurselor și cu o criză climatică. Iar aceste crize sunt legate între ele și trebuie să fie de, uh, rezolvate în mod coerent. Nu putem găsi o soluție pentru criza economică fără a reînnoi creșterea economică și fără a crea locuri de muncă. Și toate acestea nu sunt uh, posibile fără o îmbunătățire a competitivității, iar competitivitatea nu se poate îmbunătăți fără o îmbunătățire a eficienței resurselor. Eficiența resurselor va îmbunătăți nu numai competitivitatea și profitul afacerilor europene. O utilizare eficientă a resurselor este și o modalitate de a uh, obține un management durabil al resurselor noastre naturale și vorbesc aici uh, în sens larg despre energie, despre materii materiile prime, despre sol, aer, apă și biodiversitate. Dacă vrem să rezolvăm situația financiară a Uniunii Europene, trebuie să înțelegem că transformarea ecologică a economiei nu este numai modalitatea corectă de a acționa, ci și cea necesară. Trebuie să dezvoltăm o nouă abordare verde, ecologică, pentru o gestionare eficientă a resurselor și o economie ecologică în Uniunea Europeană. Avem nevoie de un cadru care să aducă coerență și integrarea politicilor care definesc economia și stilul nostru de viață. Avem nevoie de un uh, cadru care să încurajeze inovația și eficiența resurselor oportunitățile economice și securitatea furnizării resurselor sunt obținute prin intermediul unor reglementări inteligente, prin intermediul uh, conceperii de produse, al ecoinovației, al managementului durabil, al capitalului natural, prin reciclare, prin uh, economii de resurse. Pentru președinția daneză, prioritatea cheie este ca politica de mediu să devină un uh, element uh, central al tranziției către o economie verde. verde. Ne dorim ca această abordare să fie punctul fundamental de plecare pentru conferința Rio Plus 20 și pentru elaborarea celui de-al șaptelea program uh, de acțiune pentru mediu. Să luăm uh, ca exemplu apa. Apa curată este o resursă vitală și cred că pe viitor aceasta va fi provocarea cea mai importantă cu care ne vom confrunta. În cadrul președinției daneze voi folosi toate oportunitățile pentru a uh, aduce progrese uh, pe acest punct. Um, voi face acest lucru în cadrul negocierilor de la conferința Rio plus 20, în elaborarea celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu, în negocierile din Consiliu pentru uh, propuneri concrete uh, în domeniul apei. Uh, aștept cu nerăbdare uh, documentele pe care le pregătește Comisia Uh, în ceea ce privește prezervarea, conservarea resurselor de apă ale Uniunii Europene, documente care vor fi prezentate la sfârșitul lui 2012. Conferința Rio Plus 20 este o oportunitate unică pentru a ne asuma angajamente concrete și ambițioase uh, pe temele dezvoltării durabile. Uniunea Europeană este o forță în acest sens și avem nevoie de obiective concrete și ambițioase și acțiuni uh, care să conducă la consens în iunie la Rio. Împreună cu colegii europeni voi face tot ce este posibil pentru a îmbunătăți și întări poziția Uniunii Europene înainte de conferință. Președinția daneză intenționează să pregătească concluziile Consiliului de Mediu din martie, să discute uh, conferința Rio plus 20 la uh, întâlnirea informal la miniștilor de mediu uh, din Danemarca și să aducă în atenția Consiliului European uh, Rio plus 20. Sper că această conferință va uh, conduce la un um, acord în ceea ce privește eliminarea progresivă a subvențiilor care sunt dăunătoare față de mediu. și acum este momentul să facem acest lucru. Sunt uh, convinsă că trebuie să ne asumăm un angajament clar uh, în uh, domeniile cheie ale resurselor și în îmbunătățirea eficienței acestora. Energia, apa, agricultura, un consum durabil, o producție durabilă, precum și uh, o dezvoltare durabilă a orașelor sunt obiective cheie, iar mecanismele pentru a atinge aceste obiective trebuie să fie adoptate la Rio. Accesul uh, la apă, care, care a devenit o resursă atât de rară, este un exemplu în acest sens. Sper că la Rio ne vom pune cu toții de acord asupra modului de a gestiona această criză în termen de mm, obiective, obiective globale și acțiuni concrete pentru atingerea acestor obiective. Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol de lider pe acest subiect strategic, așa cum s-a definit în declarația de la Rio din 1992. Această declarație arată uh, principiul uh, participării publice și a uh, dreptului uh, egal la accesul la resurse. Sunt sigură că Parlamentul European va juca un rol cheie în pregătirea conferinței și apoi în cadrul conferinței în sine. Cu toții avem un rol de jucat și contez pe um, sprijinul dumneavoastră. În plus față de Rio Plus 20, elaborarea celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu este o prioritate cheie a președinției daneze este o posibilitate de a crea o legătură între strategia UE 2020 uh, către o economie verde și uh, politica de mediu, care arată uh, corelarea dintre serviciile fundamentale pe care le aduce natura și mediul în favoarea economiei noastre. Uh, foaia de parcurs uh, a comisiei uh, este la rândul ei o definiție foarte, o contribuție, îmi cer scuze, foarte importantă pentru definirea elementelor cheie ale transformării ecologice. Avem nevoie de produse îmbunătățite, de modele de consum care să încurajeze o producție eficientă, să transforme deșeurile în resurse și să susțină ecoinovația. Trebuie să uh, ne bazăm pe angajamentele pe care ni le-am luat deja și în acest sens implementarea agendei de la Nagoya este o provocare foarte importantă. Cercetarea și uh, inovația în ceea ce privește eficiența resurselor au fost considerate de către comunicarea Comisiei Europene ca fiind niște elemente cheie din uh, planul de acțiune de eco-inovație. Cred că cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu ar trebui să funcționeze ca un cadru general pentru implementarea uh, foii de parcurs privind eficiența resurselor. Uh, Raportul uh, Agenției Europene de Mediu arată că Uniunea Europeană a făcut foarte multe progrese, deci nu uh, începem de la zero, avem uh, politici mature în multe domenii și trebuie să ne axăm pe acele domenii în care încă nu avem politici mature și legislație. În afară de eficiența resurselor, avem nevoie de um, politici în domeniul climatic, adaptarea la schimbările climatice, uh, Uh, regulamentul RICI, unde avem o provocare mare ridicată de uh, perturbatorii endocrini și implementarea achiului de mediu, unde putem avea o valoare adăugată importantă. Acest uh, program de mediu ar trebui să devină o politică sectorială a Uniunii Europene pentru a asigura o ecologizare generală a economiei europene avem nevoie de uh, jaloane și de obiective în acest sens. Avem uh, așteptări uh, foarte înalte legate de negocierea revizuirii uh, politicii agricole comune și a politicii comune de pescuit este esențial să ne asigurăm că instrumentele financiare sunt definite uh, în funcție de nevoile noastre, de exemplu, implementarea directivei cadru privind apa, directivele Natura 2000 sau strategia uh, privind uh, mediul marin. Și aici uh, voi sări o parte din discurs. Creșterea Uh, verde din, uh, a Uniunii Europene va putea fi obținută numai dacă sunt uh, finalizate negocierile și propunerile sunt adaptate și sunt transpuse în realitate. Permiteți-mi acum să prezint dosarele care se află pe agenda de lucru a președinției daneze. Uh, Uh, președinția daneză are, are ca prioritate cheie uh, furnizarea unui uh, leadership eficient și bine pregătit al Consiliului și al negocierilor Consiliului cu Parlamentul European. Ambiția noastră este de a promova negocieri pe tematicile individuale și de a ajunge la un acord politic și la o adoptare finală a cât, or, a cât mai multe din acestea. Sigur că vom uh, continua negocierile pe marginea celor patru propuneri pe care le-am moștenit de la președinția poloneză. Primul este revizuirea directivei privind uh, uh, organismele modificate genetic, care intenționează să ofere statelor membre uh, oportunitatea de a interzice, limita sau uh, împiedica cultivarea de astfel de organisme pe teritoriul lor. Uh, ne dorim să ajungem la un acord politic uh, privind această propunere în cadrul Consiliului de Mediu, care va avea loc în martie, luând în considerare amendamentele pe care Parlamentul European le-a adoptat în iulie 2011. Știu că uh, Aspectele de mediu sunt foarte importante pentru Parlamentul European și um, că le vedeți ca fiind complementare față de analiza de risc realizată de EFSA și voi face tot ce este posibil pentru a uh, găsi un compromis la cele aspecte restante. Pentru ca statele membre care doresc să restricționeze sau să interzică creșterea de OMG-uri să poată să facă acest lucru. Sper că statele membre care sunt încă sceptice uh, să uh, ofere posibilitatea celorlalte state membre totuși să acționeze. Al doilea dosar uh, se referă la zonele marine uh, și protecția mediului necesară în aceste zone, inclusiv Marea Baltică și Marea Nordului. Ne dorim un acord politic în Consiliu, dacă nu este posibil un acord în primă lectură cu Parlamentul European. Sunt convinsă, sunt conștientă că unele state membre au posibilități, însă sunt uh, gata să uh, merg dincolo de, mai departe de o implementare directă dacă putem să obținem una, o majoritate calificată în Consiliu. Având în vedere că emisiile de sulf uh, de la nave uh, vor depăși în 2020 uh, emisiile terestre și că 50.000 de cetățeni din Europa sunt um, afectați de această poluare, cred că trebuie să fim ambițioși. În ceea ce privește regulamentul PIC, propunerea Comisiei se deschide către situații în care uh, statele membre, în ciuda uh, um, încercărilor care s-au făcut, nu au ajuns până la urmă la un astfel de acord. Și obiectivul, este de, obiectivul uh, președinției daneze este de a obține un acord între Parlament și Consiliu în prima lectură pentru a oferi o menținere a nivelului actual de protecție. În ceea ce privește directiva SVSO 3, uh, legată de controlul accidentelor uh, grave uh, care implică substanțe periculoase. Aici întrebările și aspectele care au mai rămas de discutat sunt legate de câmpul de aplicare al directivei și de întărirea măsurilor legate de accesul la informații. Și uh, sunt convinsă că uh, Consiliul și Parlamentul vor găsi modalități de a ajunge la un acord în primă lectură. Uh, pe un dosar care este foarte ambițios. În plus, față de negocierile pe aceste patru dosare, intenționăm să negociem trei noi propuneri ale Comisiei. Prima propunere se referă la programul LIFE pentru perioada 2014-2020. Acest uh, program face parte din cadrul financiar multianual și um, obiectivul nostru este să ajungem la uh, o abordare care să includă elementele substanțiale și prioritățile pentru uh, diferitele zone specifice de mediu. Prin uh, finanțarea acest, prin uh, acest program s-au um, reunit finanțări care pot să protejeze speciile vulnerabile și zonele fragile. A doua propunere se referă la substanțele prioritare din mediul acvatic. Uh, ne așteptăm uh, la o um, propunere din partea Comisiei foarte curând și um, ne dorim un acord politic în iunie. A treia propunere este vorba despre uh, regulamentul care vine în continuarea Convenției de la Hong Kong, adoptată în 2009 și sperăm că vom ajunge la un uh, acord politic în iunie în cadrul Consiliului. Și în cele din urmă uh, mai sunt două subiecte foarte importante. Uh, biodiversitatea și negocierile privind Mercurul. În timpul uh, președinției daneze vom uh, pregăti negocierile Uniunii Europene privind negocierile privind mandatul Uniunii Europene, îmi cer scuze, pentru conferința din India din octombrie 2012, o provocare foarte importantă. Având în vedere criza economică de la nivel mondial, cred că um, discuțiile privind mecanismele mm, financiare inovatoare sunt din ce în ce mai importante. Împreună cu uh, uh, comisarul um, specializat, voi uh, găzdui o reuniune a ministrilor de mediu în mai pentru a discuta despre mobilizarea resurselor. De aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să joace un rol cheie în negocierile privind mobilizarea resurselor în cadrul COP11. În cooperare cu statele membre și cu Comisia, președinția daneză va pregăti o poziție ambițioasă, dar realistă în ceea ce privește resursele și mecanismele financiare pentru COP11. O altă activitate este facilitarea negocierilor privind o nouă convenție legată de Mercur. Um, conferința va avea loc în Uruguay în iunie. O convenție mai puternică pe această temă a mercurului este importantă, pentru că mercurul este transportat uh, și pe cale, și, pe, uh, și prin aer, și pe apă și uh, aduce riscuri la nivel global. Intenționăm să avem concluziile Consiliului privind ICCM3 și INC4 în curând. ne dorim să uh, continuăm negocierile și să mergem cât mai departe posibil. Avem nevoie de mecanisme care să transforme Europa într-o economie verde. Suntem uh, deschiși la discuții și suntem deschiși la inițiativele care pot veni de la partenerii noștri externi. Trebuie să utilizăm tehnologiile verzi și inovația durabilă pentru a încuraja și stimula economia. Dacă putem obține mai multe cu mai puțin, cred că am găsit um, cheia către o economie verde pentru viitor. Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să influențeze agenda internațională și voi face tot ce este posibil pentru a progresa în acest sens și sper că Parlamentul European va accepta invitația mea de a ne uni forțele. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Ja, das ist ein sehr strammes Programm, was Sie uns vorgestellt haben, ein sehr ambitioniertes Programm und man merkt richtig, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte accelerată și plină de uh, elemente noi. Simțim că bate un vânt de tinerețe prin sală. 14 colegi au dorit să ia cuvântul. Problema este că nu avem foarte mult timp, trebuie să limităm uh, timpul la două minute și aș vrea să-și închid lista vorbitorului. Voi citi acum uh, numele pentru ca să nu se piardă nimeni. Deci... Hanbach, dann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 Avem apoi uh, o a doua rundă de întrebări, dar uh, acum începem cu Richard Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, aș vrea să vă urez în primul rând uh, mult succes, dar vreau să vă spun de asemenea și că ați reușit să ne completați peisajul, pentru că până acum am avut miniștri masculini. Este o plăcere să vă avem pe dumneavoastră acum ca ministru al mediului și este bine să vă vedem cu atâta energie și că luptați pentru toate aceste subiecte. Noi nu știam că există dinastii în țările dumneavoastră. Avem aici o dinastie prelungită, să spunem, cu reprezentanți din uh, diferite partide. Vă mulțumesc foarte mult uh, și pentru că ați venit astăzi la noi. La ora 13 vreau să îi invit pe toți colegii, pentru că doamna ministru va mai prezenta în uh, biroul Tirol, Tirolului uh, președinția daneză și vă invit pe toți acolo la, această, la acest eveniment. Aici nu avem o sală pentru așa ceva. Vreau să vă întreb câte ceva despre PAC și politica regională. Ați spus că Regulile de ecocondiționalitate doriți să le sporiți, mai ales directiva cadru pentru apă. Cum vă imaginați aceste măsuri concret? Planificați uh, introducerea unor indicatori concreți? Cum credeți că ar trebui să fim mai uh, orientați către apă, să spun așa? Mi se pare de asemenea important să știm care sunt măsurile concrete care urmează. Un alt punct ar fi OMG-urile. Noi suntem o țară care are dificultăți, Austria, în acest domeniu. Cum doriți dumneavoastră să deblocați minoritatea de blocare din Consiliu care există în momentul de față pe tema OMG-urilor? Poate că Trebuie să găsim o strategie și dacă unele țări rămân blocate în acest uh, subiect. Energia și obiectivele legate de energie și obiectivele obligatorii. Ce părere aveți și despre aceasta? Mulțumesc. Karin Kadenbach acum și uh, domnul Gerbrandi. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt, cred că mai vor și alții să pună întrebări. Dumneavoastră ați vorbit despre diversitatea uh, speciilor. Aș vrea să vă întreb dacă am auzit bine că sunteți uh, o susținătoare a, uh, a, a măsurilor care țin și de diversificarea uh, culturilor. Dumneavoastră ați vorbit însă și de strategia ancorării diversității speciilor în cadrul unor aspecte legate de PAC. Am auzit și de la Ministrul uh, Agriculturii că diversitatea nu este numai o retorică, ci trebuie să fie cu adevărat pusă în aplicare. Există provocări foarte mari în legătură cu reforma PAC și cu prioritățile pe care le-am stabilit. Unde putem conta pe sprijinul dumneavoastră? Mulțumesc, Karin Kadenbach. Acum urmează domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc nu numai minist- doamnei ministru Auken pentru prezentare, ci și aș vrea să o felicit pentru programul acesta ambițios pentru următoarele șase luni. Cred că aici ați găsit o receptor uh, foarte favorabil. Aveți aici, într-adevăr, un mediu cald și propice. Sunt uh, mai degrabă îngrijorat de congelatorul care va fi Consiliul, spre deosebire de căldura de aici. Când ne uităm la provocările în legătură cu mediul, haideți să rămân diplomat, totuși nu există evoluții numai pozitive. Consiliul de Mediu în decembrie a cedat la presiunea ministrilor agriculturii în legătură cu biodiversitatea, nu au îndrăznit să se lege de aspecte legate de pescuit, pentru că le e frică de colegii de la pescuit, iar uh, eficiența resurselor nu a fost încă distrusă de Consiliu, dar um, se salută propunerea Comisiei, uh, nu se salută propunerea Comisiei, din păcate, cum am dori. Un vânt uh, proaspăt bate prin Danemarca și vreau să vă întreb cum vreți să folosiți acest vânt uh, când e vorba de Consiliul acela înghețat de care vorbeam în legătură cu aceste aspecte de mediu. Într-o perioadă în care este evident că avem nevoie de durabilitate pentru economia noastră, nu numai pentru că ne pasă de planeta noastră, cum vreți să rezolvați situația? Mulțumesc! Acum doamna Belie și după aceea Karl-Heinz Florenz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, Mulțumesc, doamnă ministru. Vreau să mă refer și eu la ce au spus colegii mei și să vă felicit pentru programul acesta foarte ambițios pe care ni l-ați prezentat. Vreau să reiau două, trei puncte și să vă rog să ne faceți câteva precizări. Ați uh, menționat în prioritățile dumneavoastră punerea în aplicare a convenției care a fost semnată în uh, Danemarca asupra participării uh, publice și accesul la justiție. Din 2003, acel al treilea pilon al acestei uh, convenții, accesul la justiție este blocat în Consiliu. Suntem în continuare în așteptarea unei directive, mai mult ca niciodată, cu privire la accelerarea accesului la justiție în domeniul mediului pe teritoriul european. Ați putea, vă rog, să ne precizați ce prevede președinția daneză pentru a relansa uh, această directivă și care este calendarul pentru acest obiectiv, pentru ca să putem să garantăm tuturor cetățenilor europeni dreptul de a, acțion, de a acționa în sensul respectării dreptului mediului înainte de sfârșitul anului 2012. Aceasta este o așteptare din partea grupului ecologiștilor verzilor din Parlamentul European. Ați vorbit și despre summitul planetei la Rio în iunie anul viitor. Ați putea, vă rog, să ne precizați încă o dată sau să ne spuneți mai multe despre felul în care veți acționa dumneavoastră în cadrul acestui summit, dacă veți susține rezoluția care a fost adoptată de către Parlamentul European, în cadrul, dacă o veți susține în cadrul summitului. Puteți de asemenea să ne spuneți dacă veți susține în cadrul negocierilor o crearea unei adevărate organizații mondiale a mediului care să poată să contrabalanceze puterile OMC și puteți să ne precizați de asemenea dacă veți susține conceptul unei economii verzi care face parte din principiile de sustenabilitate ecologică și justiție socială pentru o nouă economie. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Karl-Heinz Florenz are cuvântul acum și după aceea o să aveți stundu. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru acest discurs uh, foarte proaspăt. Am avut uh, șansa să am câteva, să particip la câteva concilieri cu unchiul dumneavoastră sau poate tatăl dumneavoastră, ca familia noastră oricum emană calitate în acest domeniu și îmi pare foarte bine să am ocazia să pot uh, discuta cu toți membrii ei. Ați spus că aspectele legate de organismele modificate genetic în statele membre trebuie să fie rezolvate în fine. Eu am ghinionul că trăiesc la 10 km de granița cu Olanda și avem foarte multe alimente <coughs> și mai ales furaje din Olanda către Germania. Eu, ca țăran, să spun, cum pot eu să aflu dacă acest uh, furaj este, sau nu modificat genetic. Este evident de ce se întâmplă așa, pentru că nu s-a găsit o majoritate pe acest subiect. De 10 ani tot tărăgănim acest caz. Însă întrebarea este ce face țăranul simplu care cumpără furaje pentru ca să aibă o garanție că ceea ce cumpără este lipsit de orice contaminare de modificat uh, modificată genetic. M-ar interesa de asemenea și altceva. La 1 iunie trebuie să stabilim obiectivele noastre de scădere a emisiilor de dioxid de carbon. Care este procentul la care vreți să vă opriți? 20-20 sau vreți după o nouă studiu de impact să modificați aceste procente? având în vedere tendințele care sunt cunoscute în momentul de față în schimbarea climatică, să de a ajunge la o altă cifră. Se discută la noi în comisie de mult despre acest subiect și vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră uh, lucrurile în ceea ce privește eficiența resurselor. Care sunt prioritățile noastre? Ne-a spus pe scurt însă acest lucru, dar vreau să mai știu câteva detalii în plus. Mulțumesc, acum o să luni și după aceea Vitoriu Prodi. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru că ați venit la noi. Vreau să vă felicit. Este într-adevăr foarte bine să aveți, în fine, o imagine tânără pe care să o dați uh, Europei. Dumneavoastră sunteți o ministră tânără și cred că și părinții dumneavoastră au făcut multe în politică. Iar instituțiile europene și Parlamentul European mai au multe de făcut pentru ca să vă ajungă ștacheta. Mă bucur că sunteți aici, mă bucur de prezentarea pe care ne-ați făcut-o Este important să știm că astea sunt prioritățile președinției daneze și programul pe care l-am analizat și înainte despre efectele de cocktail, despre nanomateriale. Toate aceste teme sunt importante că le-ați uh, pus pe ordinea de zi și că vreți să le tratați. Danemarca s-a ocupat de multe ori de subiectele acestea și cred că e vorba de sănătatea generațiilor viitoare, ceea ce înseamnă că trebuie să fim activi deja de pe acum și veți găsi și susținere în Parlamentul European pentru aceste obiective. Sper să primiți și susținerea altor miniștri pentru ca să puteți ajunge la un rezultat concret după președinția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum Vitorio Prodi și după aceea Iolanda Hibner și după aceea vom închide prima rundă de întrebări și vom aștepta răspunsurile doamnei ministru. Mulțumesc, domnule președinte, spre domnul Prodi, mulțumesc foarte mult doamnei ministru pentru că într-adevăr a făcut o prezentare foarte complexă. Am câteva întrebări. În primul rând, vreau să știu dacă se poate să ne gândim la o revizuire a directivei pe tema uh, deșeurilor de ambalaje, mai ales mă refer aici la sacii de plastic biodegradabil, care au primit deja o susținere foarte puternică în consultările pe care le-a făcut Comisia. Putem să contăm pe ajutorul dumneavoastră pentru ca să se introducă pe piață, uh, să se interzică pe piață uh, pungile de plastic non-degradabile, non-biodegradabile și vreau să știu uh, ce se întâmplă cu solul care uh, este contaminat în urma acestor uh, poluări. Vreau să știu ce face Danemarca pentru a debloca la Consiliu directiva atât de importantă pe, bază, pe tema solului. Apoi aș vrea să mă refer și la Rio și acordul de la Rio eu cred că anumite argumente sunt extrem de importante în acest context, cel legat de resursele naturale limitate. Și deci trebuie, într-un anumit fel, să reușim să disciplinăm ceea ce se întâmplă în momentul de față cu folosirea resurselor. Din punct de vedere al Recunoașterea unui drept uman general de acces ecologic la resursele naturale, cred că mai trebuie făcut câte ceva. Un al doilea concept important este cel de a încerca la conferința de la Rio să se dezvolte conceptul de bun comun, care cred eu că este baza schimbării mentalității noastre în general, pentru ca să ajungem spre o durabilitate adevărată. Mulțumesc! zack, Prefect, domnule Prodi, două minute fix. Și acum uh, Iolanda Hibner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, doamnă, doamnă ministru, pentru că ne-ați prezentat un program atât de ambițios. Cred că după președinția daneză veți avea mai puțin prieteni printre colegii dumneavoastră, miniștri din alte țări, sau uh, miniștrii care lucrează în alte domenii, pentru că programul pe care ni l-ați prezentat extrem de ambițios uh, s-ar putea să pară controversat pentru cei care se ocupă de alte domenii. Eu aș dori să abordez două teme. În primul rând, resursele, deșeurile și apa. În legătură cu deșeurile, ați vorbit despre inovare care este posibilă, economia resurselor este o soluție foarte importantă și dumneavoastră ați spus că ea poate să constituie un motor împotriva crizei. Eu am o întrebare. Ați putea să-mi precizați despre ce inovări este vorba și cum vă imaginați dumneavoastră această mai bună gestiune? Mai bună gestiune, de exemplu, a resursei apă. Apa este esențială atunci când vorbim de energie. Este o sursă de energie esențială. Mai am încă o întrebare, dacă îmi permiteți. La ce v-ați gândit atunci când vorbeați despre retragerea subvențiilor pentru substanțele care sunt toxice pentru mediu? Vorbiți aici numai de domeniul energiei sau vorbiți și despre alte domenii? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Iar acum îi dau doamnei ministru cuvântul pentru ca să răspundă la aceste întrebări numeroase. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, eh, pentru domnul Zibar, vă mulțumesc pentru că m-ați salutat cu atâta căldură și mulțumesc eh, și domnului Florence pentru că v-ați dat seama care e legătura de rudenie. Eh, e adevărat, e adevărat. Cu familia nu vă înșelați. Oricum, vă mulțumesc pentru primire și, într-adevăr, voi continua discuția și în această după masă, în altă comisie. M-ați întrebat în primul rând despre PAC. Cum putem să avem într-adevăr instrumente financiare pentru PAC care să meargă mână în mână cu Natura 2000 și cu directiva uh, privind apa directiva cadru, sunt chestiuni uh, într-adevăr complexe pentru că fiecare țară are propriile provocări, propriile probleme de rezolvat, um, fiecare are propria sa viziune asupra directivei cadru apă, asupra uh, protecției uh, zonelor protejate, însă trebuie să fim flexibili, cât mai multă flexibilitate, de exemplu, în administrarea acelor faimoși 7%, pentru că să fim uh, cinstiți, uh, programul Natura e mai bun decât alte structuri. Cred că uh, ar fi bine să mergem pe acești 7% mai degrabă decât pe alte mecanisme, uh, posibilități de asemenea de a găsi surse de finanțare suplimentare și pentru biodiversitate, așa cum a întrebat cineva. De asemenea, ați pus o întrebare crucială legată de organismele modificate genetic și rezolvarea problemei blocajului de minoritate. Cred că merită să ne punem uh, pielea în joc E o chestiune foarte importantă. Comisia a făcut o propunere și mai mult de 20 de țări uh, și-au exprimat dorința de a spune nu uh, organismul modificat genetic și da status quo-ului. Lucrăm în acest moment la o propunere de compromis la uh, propunerea pentru biocide. Aici uh, luăm uh, fiecare substanță în parte, fiecare produs în uh, parte și spunem țărilor uh, că trebuie să contacteze producătorii uh, și să le spună uh, că anumite țări nu doresc să mai figureze sau nu mai doresc să mai desfacă aceste produse și astfel funcționăm. Este clar că nimeni nu, dea, nu dorește să submineze rolul EFSA aici. Este bine ca țările să fie conștiente de rolul agenției pentru siguranța alimentară aici și cred că dacă anumite țări hotărăsc să uh, interzică uh, organismul modificat genetic, atunci ele trebuie să meargă mână-mână cu inițiativele de profil ale EFSA, pentru că lucrurile acestea se îmbină și este mai bine dacă putem să transmitem un mesaj unic uh, în care, spunem, protejăm în aceeași măsură biodiversitatea și sănătatea și natura. În acest sens poate fi folosită mai bine Convenția Arhus și putem depăși acea uh, minoritate de blocaj. Nu este simplu, dar cred că uh, totuși mai multe țări vor putea să se realieze nuului și argumentele uh, în acest sens sunt cât se poate de solide. Vom vedea. De asemenea, ați spus o întrebare legată de energie. O să uh, transmit informația colegului Martin Dilegard, care a fost aici la dumneavoastră ieri. Mi s-a mai pus o întrebare legată de biodiversitate și am încercat să răspund cum putem să găsim finanțare aici în cadrul uh, PAC, Politica Agricolă Comună, dar e adevărat că trebuie să găsim poate și alte surse de finanțare. Împreună cu Comisia uh, am cerut statelor membre, miniștrilor de resort, să găsească și alte surse, inclusiv la nivel internațional, pentru a pregăti copul. Dar cred că următoarea președinție va fi cea care va trebui să ne spună ce putem face pentru a găsi surse inovatoare de finanțare în Europa pentru biodiversitate, pentru că încă nu am reușit să implementăm ținte într-un mod coerent în acest sens. Domnule Leinen, uh, ați uh, am văzut raportul dumneavoastră și e vorba de al șaptelea program uh, de acțiune pe mediu. Suntem de acord cu principalele componente, suntem de acord că trebuie implementate obiectivele respective într-un mod coerent, inclusiv luând în calcul partea biodiversitate toate aceste lucruri trebuie să figureze într-adevăr în mod inteligent în planul de acțiune și uh, eu una sunt atentă la aceste lucruri. Domnule Gebrandi, da, uh, v-am văzut. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați uh, zis că avem un program ambițios. Da, știu că sunt aici într-un mediu cât se poate de confortabil, mă simt ca peștele în apă și că mă așteaptă poate un duș rece sau un mediu mult mai ostil în altă parte la Consiliu, dar cred că asta este munca noastră a politicienilor, să crezi în ceea ce faci și să continui să te bați și să vii cu argumente pentru cei care încă mai rezistă. Deci, eh, cred că, într-adevăr, acea înverzire, greening, este, într-adevăr, o potențial și ocazie pentru piațe, pentru industrie, pentru profituri, nu numai uh, uh, în agricultură, dar și în ce privește apa, vor exista mii de miliarde de investiții în infrastructura apei în următorii ani, dar și în energie. Deci, lucrurile sunt cât se poate declare, se află în fața noastră și știm de ce trebuie să investim în acest domeniu. De asemenea, să nu uităm că IMF-ul și Banca Mondială au tras un semnal de alarmă și au spus, atenție, Uh, doriți uh, o politică de austeritate, dar nu trebuie să tăiați craca de sub picioare unor domenii cum ar fi investițiile verzi, pentru că acolo există un potențial pe viitor și ne poate aduce și soluții pe viitor. Uh, în orice caz, criza, criza nu este una unica, unică, ci există și criza de mediu pe care nu trebuie să uităm, este cel puțin la fel de gravă ca cea economică sunt lucruri pe care dacă nu le rezolvăm acum, se vor întoarce împotriva noastră cu efect de bumerang. De aceea ne trebuie investiții în acest sens. Da, uh, mi-ați mai spus uh, că, într-adevăr, aici e nevoie de forțe proaspete, ceea ce voi încerca să fac la Consiliu. Doamna Belie, acum. Doamna Belie, uh, Convenția de la Arhus, un domeniu unde Într-adevăr, uh, există efecte pe termen lung, cu bătaie lungă și asta mă duce în muncă în plus pentru mine. Parlamentul știu că e interesat de acest lucru, dar la directiva respectivă privind accesul la justiție, uh, minoritatea nu e, blocajul nu este unul minoritar, ci este unul foarte mare. Și cred că președinția trebuie să spună că nu această directivă pe care ne-o dorim, eu cred că aici exercițiul este unul extrem de riscant, având în vedere atmosfera de la Consiliu, dar asta nu înseamnă că noi nu considerăm că este un lucru important. Danemarca, bineînțeles că o susține, dar vă zic că având în vedere despre cum stau lucrurile și având în vedere prioritățile noastre, noi, președinția daneză, nu putem, nu avem putere suficientă să mișcăm dosarul aici, în acest sens. Apoi, M-ați întrebat dacă n-ar fi bine să avem o, o, uh, o organizație mondială a mediului uh, care să preia ștafeta de la UNEP, WEO, World Environment Organization. Știți bine că noi ne dorim astfel de instanțe internaționale, ne dorim ca lucrurile să se miște aici pentru că ne dorim un activism internațional și pe mediu și sperăm că va exista un moment critic în care lucrurile chiar vor evolua. În ceea ce privește economia, investițiile în economie, vom face tot ce e posibil și vă promit. Domnule Flair, Florence, ați vorbit și m-ați întrebat despre organismele modificate genetic, o întrebare foarte importantă. M-ați întrebat uh, ce să facă un fermier din uh, Germania dacă vecinul său de la graniță olandez a apucat să cultive uh, organisme modificate genetic. E o chestiune iarăși spinoasă și ea nu va putea fi rezolvată decât dacă depășim acea faimoasă minoritate de blocaj. Uh, am bifat lucrurile acestea pe agenda, dar este clar că ce apare în directivă, mai bine zis în propunerea de la comisie, acolo trebuie început. În ceea ce privește țintele pe 2020, pentru 2020, colegul Martin Dilgard va spus ieri pe îndelete despre ce este vorba. În ceea ce privește eficiența resurselor, într-adevăr, trebuie să ne uităm în perspectiva Rio plus 20 și să ne concentrăm pe anumite domenii anumite domenii și anumite ținte cât se poate de concrete și țintite, de exemplu, apă. De exemplu, o, apă, o, o țintă sau un obiectiv legat de risipa apei pe plan mondial. Este clar că sistemele noastre de producție folosesc mult prea multă apă. O țintă, un obiectiv concret ar putea să aducă atât inovare aici, cât și o menținere a resurselor de apă. Este important, în acest sens, ca programul de acțiune pe mediu, cel de-al șaptelea, să conțină aceste lucruri cât se poate de concrete. Ceva asemănător cu uh, directiva ecodesign, poate ar, am putea avea ceva similar și la resurse, în sensul uh, că am putea ca la sfârșitul ciclului de viață al unui produs, trebuie să știm exact cât din acest proces, din acest produs, mă scuzați, va fi refolosit mai apoi. Astăzi știm bine că toate solurile rare sunt pierdute din produsele acestea și știm că chinezii sunt principalii producători pentru că în modul în care sunt produse astăzi anumite e, eh, obiecte nu reușim să recuperăm aceste substanțe și resurse rare. Cred că este bine ca firmele, companiile să fie antrenate aici pentru ca să poată să uh, conceapă produse care să poată să fie apoi refolosite mai apoi. Deci, uh, domnule Doamna Ocla, m-ați întrebat despre acei perturbatori endocrinieni și ce putem face în acest sens. Așteptăm cu nerăbdare ocazia de a revizui RICI, Uh, va fi greu să redeschidem acest dosar al RICI pentru că suntem în criză economică, pentru că presiunile sunt enorme, pentru că se poate aluneca ușor într-o direcție greșită. Eu vreau să vă spun că suntem cât se poate de ambițioși, dar nu trebuie să uităm nici pragmatismul. Nu cred că este momentul oportun uh, acum de a deschide acest dosar uh, dar vom avea ceva în acest sens în programul de acțiune numărul 7 și știu că ați menționat dumneavoastră acest, această posibilitate, pentru că, de adevăr, lacuna este enormă. Domnule Prodi, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ce privește directiva legată de um, ambalaje și deșeuri ambalaje, uh, vom uh, acorda prioritate acestei propuneri când ea va sosi, ea încă nu a sosit de la comisie. Dacă ea sosește în timpul președinției, o vom face. Uh, de asemenea, ne susțineți în ceea ce privește directiva pe soluri. Am același răspuns la dumneavoastră și ca și cel pentru Convenția de la Arhus. În acest moment mm, lucrurile practic sunt blocate și nu trebuie să ne pierdem realismul uh, în ciuda celor dușuri reci la care s-a făcut aluzie aici. Uh, sincer să fiu, acest lucru nu apare la loc de cinste pe agenda noastră în acest moment. În ceea ce privește Rio Plus 20 și o schimbare de metalități uh, și apoi apa ca și bun comun, am citit uh, toate discursurile de acum 20 de ani, uh, discursuri excelente, dar care sunt la fel de actuale astăzi, ceea ce este de o mare tristețe, pentru că, practic, este ca și cum nu s-a, nu s-a mișcat nimic uh, de acum 20 de ani, 14 ani. Este clar că a venit momentul în care este nevoie de o schimbare de mentalități și nu mai putem să mai continuăm pe aceeași cale. Uh, tot ce înseamnă PIB-ul este important, tot ce înseamnă bunăstare, calitatea vieții, tot ce înseamnă drepturile omului, tot ce înseamnă resurse. Toate aceste lucruri sunt într-o dezbatere mai actuală decât oricând și voința politică va fi crucială la Rio, iar noi ne vom asigura că această dezbatere va fi cât se poate de activă din partea noastră. Doamnă Hibner, unde sunteți? Da, v-am văzut. Da. Poate că nu voi fi ministra cea mai populară când îmi voi termina mandatul la Consiliu, dar voi încerca să fiu reprezentantul președinției și să uh, promovez uh, niște lucruri, să nu mă intimidez, să ajungem la compromisuri și să încercăm ca lucrurile să fie cât mai verzi, cât mai ecologice posibil, acolo unde se poate și când se poate inovarea. Acum m-ați întrebat uh, clar la ce, vă, la ce mă gândesc eu când vine vorba de apă, de alte resurse. Am avut ocazia și astăzi să discutăm lucrurile. Aici ar putea, ați putea să jucați un rol important. Știu că sunt o serie de subiecte care sunt tratate în acest moment aici, la Parlament. Trebuie să vedem cum putem să determinăm firmele noastre să vină cu noi tehnologii, cu noi standarde care, într-adevăr, să aducă cât mai multă inovare. Într-adevăr, în Danemarca avem niște standarde foarte înalte pentru inovarea în ce privește apa, apa potabilă, gestionarea resurselor de apă, etc. Uh, cred că ar fi bine să ne inspirăm și din această experiență. Mulțumesc, cred că am răspuns la toate întrebările. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ați fost perfectă, n-ați uitat pe nimeni. Așa că putem trece la al doilea tur de întrebări, a doua rundă, Carl Schlüter și apoi Crista Clas. Două minute. Mulțumesc! voiam să subliniez și eu câteva aspecte. Putem să facem mai multe cercetări legate de efectul uh, cumulativ al, al uh, substanțelor uh, periculoase. Înregistrarea, pentru că și mă întreb ce se, ce se întâmplă ce se va întâmpla cu statele membre? Veți da, de exemplu, amenzi uh, operatorilor care nu se vor supune regulilor? Sunt multe lucruri care nu funcționează. Ați vorbit de un text uh, de acum 40 de ani care încă mai e valabil. Și eu am exemple în genul, de genul acesta. Țările cele mai puțin dezvoltate sunt mereu uh, ținta problemelor. Protecția naturii este și ea importantă, se spune în text. Plantele, exploatațiile agricole, păsările, copacii. toate organismele vii. Iată lucrurile adevărate. Iată lucruri despre care se vorbea acum zeci de ani și care sunt încă valabile. Crista Clas și apoi Dani Organ. Mulțumesc, uh, doamnă ministru. Felicitări, ați uh, venit în fața noastră cu adevărată misiune. Sunteți foarte tânără și aveți atâtea, atâta entuziasm I-ați ascultat pe Carl Schlüter, pe Dan Jorgensen. Sunt colegii noștri de multă vreme și știm că Danemarca este o țară pionier în foarte multe domenii. Însă trebuie să insist din nou și să spun, Europa trebuie să rămână o forță de coeziune, trebuie să fim toți la același nivel. Uh, nu trebuie să mai acceptăm specificitățile. Insist pe piața unică. Ați vorbit despre regulamentul RICE, ați spus că nu trebuie neapărat redeschisă discuția, uh, mai avem pesticidele și biocidele care intră în acest domeniu și atunci cum s-ar putea întări acest uh, sector dacă nu lucrăm împreună? Au rămas foarte multe lucruri neterminate și trebuie să lucrăm împreună. Instituțiile europene <coughs> sunt responsabile. Ați vorbit și despre hormoni. Vă întreb dacă sunteți uh, gata să vă ocupați aici, să introduceți aici și de efectele anticoncepționalelor și acestea trec în apă și acestea uh, afectează uh, apa. Vă urez succes în acest semestru. Dani Jorgensen. Mulțumesc. Uh, mă bucur foarte mult uh, să vă revăd, doamnă ministru, în, cadru, în uh, Parlament. O primă observație, care se referă și la ceea ce a spus uh, Carl Schlüter, acele efecte de cocktail și regulamentul privind perturbatorii endocrini. Avem posibilitatea să facem ceva și fără să redeschidem regulamentul RICI. Avem uh, legislație disponibilă RICI, dar și alte regulamente și directive unde efectele de cocktail sunt menționate și unde se spune că din cauza că nu dispunem de cunoștințele necesare, nu uh, facem uh, prea mare lucru, dar de îndată ce vom avea cunoștințele și cercetările și studiile necesare, vom trece la treabă. Deci asta se spune deja. Ca urmare, trebuie să trecem la acest pas suplimentar. În ceea ce privește uh, consimțământul prealabil în cunoștință de cauză, uh, și aici uh, suntem gata să ne concentrăm pe obținerea unui compromis. Și nu trebuie să uităm că detaliile sunt foarte uh, importante, dar sunt și foarte periculoase. Nu trebuie să dăm posibilitatea uh, companiilor europene să-și uh, transfere toate aceste uh, operațiuni care sunt interzise în Europa către țările în curs de dezvoltare. Am ascultat-o pe colega dumneavoastră, Mete Gherșco Fieri, și știu că lucrați foarte bine împreună și unele lucruri sunt mai degrabă de competența dumneai. Însă trebuie să vă spun că în ceea ce privește politica agrică, uh, agricolă comună, ne temem că nu va fi vorba de o adevărată ecologizare a acesteia, ci de o diluare a ei. Trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, vom obține o valoare adăugată pentru protecția mediului prin acest proces. Mulțumesc, Sofia Marsei Cucovici și după aceea Iulainen. Hvala lepo, gospod predsednik. Lepo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit doamnei tânăr ministru și felicitări pentru programul dumneaei. Cred că mama ei este foarte mândră astăzi de intervenția dumnea ei. Danemarca, care este unul din statele lider în uh, Europa are o preocupare deosebită cu chestiunile de, pentru chestiunile de mediu și este un model în acest sens și în Europa și în afara Europei. De aceea, cred că avem o șansă deosebită în acest context al președinției. În timpul președinției dumneavoastră aveți, într-adevăr, ceva de demonstrat uh, și, în acest fel, o să se poată promova și crea locurile de muncă în IMM-uri și vor reuși poate să penetreze mai bine și piețele din India, China, Rusia și Brazilia. Este într-adevăr un moment unic acum în Europa în acest sens. În ceea ce privește eco-designul despre care ați vorbit înainte, vreți să mergeți în direcția unui regulament mai puternic, pentru că în momentul de față există un element de de voință generală, nu, nu există, de, mă scuzați, există o facultativitate în acest sens, nu există obligații. Poate că uh, în ceea ce privește recuperările unor produse re- și reciclările, s-ar putea face mai multe. De asemenea, poate că în curând în Europa vom putea bea apă de la robinet și nu numai din sticlele de plastic. Uh, Mulțumesc, Joe Linen. Acum aveți cuvântul. Mulțumesc, dragă Ida, sau mai bine zis, stimată doamnă ministru, felicitări și din partea mea pentru acest program foarte bun. Chiar uh, atunci când conservatorii, colegii noștri din conservatoriu vă salută și vă susțin, uh, puteți garanta, putem să vă garantăm susținerea din partea tuturor partidelor. În uh, momentul în care vom vota însă o parte din uh, programul dumneavoastră, din raportul dumneavoastră, vom vedea cât de la unison vom mai fi. Oricum, uh, în legătură cu cel de-al șaptelea program de acțiune, pot spune că din partea Comisiei n-au venit lucruri prea pozitive. Comisia a ezitat foarte mult să prelucreze un astfel de program, a existat și cred că trebuie să existe în continuare input din partea Consiliului și Parlamentului pentru ca acesta să devină un program foarte bun pentru durabilitate, pentru dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană. Trebuie ca acesta să fie în simbioză cu strategia Europa 2020 iar uh, aceasta este foaia de parcurs pe care trebuie să o urmărim pentru reforma PAC, pentru reforma pescuitului, pentru uh, alte domenii, cum ar fi eficiența resurselor sau strategia pentru biodiversitate. Trebuie să reușim în acest uh, cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu să devenim mai concreți, adică să ne concentrăm mai precis uh, pe acțiuni și nu numai pe producerea de documente pentru atingerea obiectivelor 2020 și pentru a crea și o viziune pentru 2050. Trebuie să devenim așadar mult mai concreți pentru a putea pune aceste obiective în aplicare. Sper, deci, să putem avansa cu uh, deficitul de punere în aplicare Trebuie să avem uh, controle. Eu propun o directivă chiar în acest sens, iar domnul de Gerbrandi a vorbit despre frigidere, deci despre congelatorul de la Consiliul de Mediu, mai precis. Eu cred că acest congelator ar trebui topit, cred că ar trebui scos din priză și ar trebui ca toți șefii de guverne să se preocupe de subiectul acesta care nu-i privește numai pe miniștrii de mediu. Mulțumesc, uh, Leinen. Acum Criton Arsenis, după aceea Satu Hasi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bine ați venit, doamnă ministru, la noi în comisie. E foarte bine să vedem uh, un, o persoană tânără la prezidiu în această funcție și sper să nu trebuiască să vă prefaceți că sunteți uh, mai de generație veche pentru a putea să vă faceți auzită. Mă bucur că dumneavoastră vreți să aduceți versiunea dumneavoastră tânără a lucrurilor. Felicitări foarte, uh, mai ales și pentru răspunsurile pe care le-ați dat până acum. Vreau să vorbesc despre strategia Rio Plus 20. Aceasta este obiectivul președinției, președinției noastră. Uh, aveți și o conferință la Orizont care este importantă și este șansa dumneavoastră de a arăta ce puteți face. Este o conferință foarte dificilă, cred eu, dar eu zic că se pot atinge destul de multe chestiuni concrete. Probabil că vom putea să devenim mai concreți în dezbaterea publică și să stabilim mai clar obiectivele pentru viitor, pentru că să ieșim doar din schema PIB-urilor, pentru că aceasta este schema care momentan ne blochează. În, direct, în proiect avem doar uh, o singură direcție momentan, dar cred că după prima întâlnire de la New York vom uh, introduce și alte elemente în proiect. S-a vorbit despre anumite am numit alți indicatori care ar putea fi folosiți pe lângă PIB. Aș vrea să ne dați mai multe informații pe această temă și voi, voi oferi și eu câteva informații prin consultanții dumneavoastră și vă bucur, mă bucur de susținerea noastră. Mulțumesc acum Satu Hasi. Thank you. Uh, honorable Minister, it has been, uh... Mulțumesc. Uh, um, mi-a făcut plăcere să ascult uh, declarația dumneavoastră. Până acum ați uh, vorbit, uh, într-adevăr, de mai multe directive care vor constitui subiecte pe agenda de lucru a președinției. Sunt mai multe dosare la Consiliu care se referă atât la climat, cât și la alte aspecte de mediu și politică de mediu. Dintre acesta este legat de biocarburanți și durabilitate, biomasă, etc. Știți bine că există o mare problemă legată de echilibru în carbon pentru pădurile noastre din cauza producției de carbon, dar și pentru că există mari temeri legate de uh, impactul asupra biodiversității când vine vorba de producția de biocarburant și de biomasă. Uh, într-adevăr, uh, ați spus că președinția daneză se angajează să lucreze în favoarea găsirii unor criterii de durabilitate, sustenabilitate pentru biomasă și biocarburanți, încât să ne asigurăm că nu dăunăm pădurilor, nu dăunăm solurilor și nici biodiversității. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Tatu Hasi, iar acum... Ianoș Acla. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru. În introducerea dumneavoastră ați menționat că trebuie să modificăm și anumite directive. Una din prioritățile dumneavoastră este, deci, să găsiți un acord în prima lectură pentru a continua lucrările președinției poloneze. Partidele politice care sunt reprezentate aici susțin acest obiectiv, dar vedem că lucrurile nu avansează destul de bine. Aș vrea să vă atrag atenția că la negocieri a existat un compromis care putea fi formulat așa și anume că nivelul de siguranță nu ar trebui să fie redus în comparație cu reg, regulamentul anterior. Așteptăm uh, vești din Consiliu în acest context. Domeniul de aplicabilitate ar trebui să fie restrâns. Și anumite căi respiratorii ar trebui să fie eliminate din ca uh, să nu mai fie menționate acolo. Cred că aceasta nu ar face decât să ne împiedice la, în a ajunge la o, un acord în prima lectură. Pot să vă spun că experții, raportorii din umbră și eu ca raportor am uh, hotărât să facem tot posibilul pentru ca să putem uh, elimina toate controversele. Trebuie însă să vă atrag atenția că am ajuns la un compromis foarte fragil aici în Parlament și Consiliul ar trebui să ține cont de faptul că acest consens să fie păstrat pentru ca să putem ajunge cu adevărat la o, un acord în prima lectură. Mulțumesc foarte mult! Și mi-am permis să mă pun și eu pe lista vorbitorilor ca ultim vorbitor. La pachetul climatic, am vorbit și despre biomasă, despre faptul că biomasa trebuie să fie produsă într-un mod uh, durabil. Din nou aici avem un consens minim, aș spune. Dacă ar fi să ne uităm uh, la statele membre, vedem că avem concurența pe suprafețe. Colegii noastre care sunt uh, responsabili pentru agricultură și colega noastră ne-a spus și ieri că este cazul. Va trebui însă să definim mai clar cum poate fi generată biomasa și am o întrebare pe care am văzut-o și la directiva cu privire la calitatea combustibililor este dacă putem susține, dacă dumneavoastră puteți susține o inițiativă care ar începe aici în Parlament, pentru că Comisia nu a folosit dreptul său de inițiativă în acest uh, subiect și poate că și acceptabilitatea în Uniunea Europeană ar putea fi sporită dacă noi luăm inițiativa și dacă criteriile de durabilitate sunt uh, întărite. Concurența între diferitele sectoare ar putea să fie și ea redusă, oarecum mai ales în domeniul biogazului, industria cărnii este în concurență cu uh, agricultura. Puteți să vă gândiți, de exemplu, ca în timpul președinției acesta să susțineți o inițiativă care ar porni din Parlamentul European pentru cererea de criterii obligatorii și pentru criterii mai aspre obligatorii în acest domeniu. Ați putea să ne susțineți pentru ca să ajungem eventual și la un succes în Consiliu în ceea ce privește schimbările climatice și această latura lor. Bun, am terminat acum a doua rundă de întrebări și, domnul ministru, vă dau cuvântul pentru ca să ne răspundeți. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să-i răspund domnului Schlüter. În legătură cu perturbatorii endocrini, cred că ne-ați menționat câteva domenii importante în care putem face ceva. Cred, de asemenea, că avem adesea o situație în care ce nu vezi nu-ți face rău, practic, și deci uh, problema nu este evidentă. Avem nevoie însă acum de o abordare clară a acestei probleme. Dacă e vorba de resurse, trebuie întotdeauna însă să vorbim de priorități. Știu că aceasta este și pe agenda privire la chimicale, Important este însă să obținem întâi cât mai multă informație, să examinăm toate substanțele chimice și să obținem cât mai multe informații pentru a putea avansa. Am văzut că statele membre au făcut câteva interdicții în, la nivel național și se încearcă și interdicții la nivel european. Am văzut că unele țări au destule informații pentru ca și Comisia să poată să continue propunerea ei de a de a interzice anumite chimicale. Cred că și noi, ca state membre și dumneavoastră, ca Parlament, puteți să contribuiți tocmai la transmiterea de informații, astfel încât această dezbatere să avanseze. Cred că puteți să ne ajutați foarte mult. Mulțumesc pentru că l-ați, cotat pe, l-ați citat, mă scuzați, pe John Stuart Mill. Îmi pare rău că nu l-ați auzit în suedeză, păcat că îmi pare rău că nu ați reușit să ascultați suedeza. Oricum, a fost o definiție, s-a dat o definiție a economiei care se potrivește și pentru resursele foarte limitate de gaz. Trebuie să ne ocupăm de această problemă și realitatea cred că ne va uh, obliga să ne ocupăm de lipsa resurselor. Eu nu mă consider nici tânără, nici naivă, nici uh, visătoare atunci când vorbesc despre, uh, despre resurse și când ne uităm la raportul Institutului McKinsey, pe care probabil l-ați văzut din decembrie, se vede foarte clar că 7 miliarde, 7 milioane de oameni care sunt uh, clasa de mijloc vor pune o presiune pe aceste resurse din cauza consumului care este în creștere. Vom uh, vedea de asemenea și o creștere a consumului și cred că vom uh, trebui să fim mai realiști în curând. Este important, deci, să încercăm o variantă soft la început, pentru ca să nu ajungem la uh, la um, scenariul catastrofă care ar putea să ne oblige să acționăm. În ciuda acestor uh, previziuni, situația poate să devină foarte sumbră. În legătură cu întrebarea doamnei Clas, sunt de acord cu dumneavoastră. E vorba de un program pe viață dar trebuie să înțelegi în același timp uh, un program care, să, care dureze, durează pe o viață întreagă pentru ca să poți să modifici o parte din el. Cred că rolul nostru ca președinție și al dumneavoastră ca Parlament este ca să ne procurăm informațiile pentru transferul către o acțiune mai verde. Este important să știm că se poate să modifici lucrurile, să ai o situație în care toată lumea are de câștigat și să arăți că uh, mediul nu înseamnă întotdeauna să interzici lucruri, să spui că nu ai voie să faci ceva care e amuzant sau nu ai voie să câștigi bani, ci că există și multe șanse și oportunități care rezolvă în același timp mai multe probleme, de exemplu reglementările inteligente. Cred deci că este important uh, să subliniem că e vorba de indicarea unei direcții și uh, despre faptul că toată lumea să știe încotro mergem. Poate că ne va trebui o viață pentru a ajunge la tranziția pe care ne dorim către o viață ecologică. Este important uh, să avem obiective comune și pentru a putea păstra Europa unită. Avem uh, două interese care trebuie echilibrate pe de o parte, trebuie să dăm o direcție pentru politica de mediu și în același timp să fim realiști despre compromisurile pe care le putem găsi la Consiliu, în ce domenii putem găsi compromisuri și unde nu putem să, unde trebuie să ne separăm, unde putem să ne unim uh, cu un numitor comun. Cred că echilibrul între aceste două aspecte este foarte dificil, dar eu zic că vom reuși. Domnule Jorgensen, ați vorbit despre efectul de cocktail, ați eh, spus de asemenea că aducerea de cunoștințe este un lucru care poate să ne aducă beneficii. Ați spus că există și un pericol în legătură cu revizuirea directivei PIC. Poate că reușim un acord în primă lectură în acest sens. În legătură cu reforma PAC, Vrem să ne asigurăm uh, de o tranziție ecologică adevărată și vrem ca și pilonul 1 și pilonul 2 să poată să folosească instrumentele de finanțare care există. Va fi foarte important pentru noi să ne asigurăm că se vor găsi fondurile necesare. Considerăm că flexibilitatea între acești uh, doi piloni trebuie să fie cu adevărat uh, una, așa cum îi spune numele, fie că se folosesc plățile din uh, cadrul schemei de plăți directe, fie că se folosește alte scheme, în orice caz trebuie să folosim instrumentele pe care le avem. Sunt de acord cu dumneavoastră, nu vrem să se spălăcească lucrurile uh, și să nu se uh, ajungă la o adevărată ecologizare. Noi suntem pentru o ecologizare a pacului, nu pentru o diluare a substanței sale și sunt convinsă că vom avea o bună colaborare în acest sens. Doamna Cucovici, da, nu vă vedeam. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele drăguțe pe care ni le-ați adresat, cuvintele binevoitoare și pentru felul cum ne-ați, uh, ne-ați primit. Într-adevăr, schimbul de practici este esențial, e unul din cele mai importante aspecte pe care putem să le îndeplinim. Nu știu cum vom integra acest aceste informații pe care le-ți adus în activitatea noastră, dar știu că avem multe ocazii și în domeniul apei să avem un schimb de cele mai bune practici și vom vorbi și un pic despre ce am făcut în Danemarca, dar sunt de acord cu dumneavoastră că dacă arătăm un exemplu pozitiv, arătăm că se poate face această transformare, ne va, aceasta ne va ajuta foarte mult. Voi ține cont de aceasta și vom încerca să uh, avem uh, un schimb uh, pozitiv. În legătură cu eco-design, cred că trebuie să fie un regulament acest subiect dacă dorești, dorim să funcționeze, dar nu vreau să vă dau mai multe detalii tehnice în momentul de față, pentru că nu este încă un proiect uh, atât de concret, uh, cel puțin pentru mine, poate că alții sunt deja mai înainte, dar eu nu vreau să pretind că știu, trebuie să fiu mai specifică când vă răspund această întrebare. Mhm. Acum, cum putem să îi facem pe oameni să bea apă de la robinet? În Danemarca noi ne protejăm foarte bine apa freatică și deci nu avem nicio problemă cu aceasta. Asta este felul în care poți să îi faci pe oameni să se bucure de apa pe care o au la robinet. Știm că există apă curată și în alte locuri, dar e vorba și de o schimbare de mentalitate. Mai ales uh, dacă mă întrebați cum ar fi să-i facem să își schimbe comportamentul. Într-adevăr, o întrebare foarte bună. Din păcate, nu am un răspuns uh, la această întrebare. Domnul Leinen, aveți dreptate că în ceea ce privește cel de-al șaptelea program de acțiune a fost foarte greu să uh, mișcăm comisia în această direcție. Eu zic să păstrăm presiunea, mi se pare că ați făcut un raport extrem de important și este de asemenea important și să pot reveni acum la comisie și la Consiliu și să spun că Parlamentul dorește să participe la acest program de acțiune, cel de-al șaptelea program de acțiune. Ați uh, vorbit așadar despre ceva care mi se pare important și nouă. Voi încerca și eu să păstrez presiunea asupra actorilor la care pot eu să am ceva de zis. Vom încerca și să vă oferim concluziile Consiliului în iunie. Avem deci timp pentru a deveni mai concreți în diferitele domenii și în direcția pe care trebuie să o luăm, dar eu zic că acum trebuie să ne orientăm către a pune acest program pe picioare. Ați menționat și un punct important și anume să vorbească și liderii despre acest subiect, cum facem ca și la Consiliul European să se discute la summit, adică despre aceste subiecte. Combinația de creștere și ecologie este una în care eu zic că avem oportunități. Vom mai avea și întâlnirea liderilor pe tema Rio plus 20 și aceasta este o oportunitate pe care trebuie să o folosim în timpul președinției daneze și ne-ar bucura să vedem din partea dumneavoastră și alte inițiative și idei despre cum putem să-i facem pe lider să vorbească despre acest subiect. La Consiliu se aduce adesea subiectul pe masă. Vrem ca ceilalți miniștri, mai ales miniștrii economiei, să vorbească despre ecologie, într-adevăr un punct important. Acum, domnul Arsenis, sper că v-am uh, pronunțat bine numele. Mulțumesc de asemenea pentru complimentele pe care mi le-ați făcut și pentru faptul că ați uh, menționat importanța Rio. Cred că în anumitele, în următoarele zile vom ști mai multe despre ce se va întâmpla, despre contribuția UE. Sunt de acord cu ceea ce ați spus în legătură cu Rio, dar eu cred că trebuie să devenim și mai concreți și de aceea vom încerca să avem și concluziile Consiliului pe această temă, iar discuția despre dincolo de PIB ne-ar bucura să transmiteți informația de, de care spuneați că vreți să ne oferiți. Doamna Hasi, Emisii de sulf în mediul marin, într-adevăr, o problemă foarte importantă. Mă bucur că a existat și un raport pe această temă. Criteriile pentru biocombustibil cu aceasta vă răspund și dumneavoastră, dar de fapt nu este în competența mea. Dar în calitate de ministri ai mediului trebuie să încercăm să îi uh, responsabilizăm pe ministrii care au în portofoliul lor acest subiect. Mi se pare într-adevăr important să ne asigurăm că avem criterii foarte stricte care ne pot asigura uh, rezolvarea unei probleme fără să creăm alte trei probleme. Acesta este, într-adevăr, întotdeauna pericolul în domeniul biomasei, după cum ați zis și dumneavoastră, domnule președinte. Poate că vom rezolva problema combustibililor sau a altor biomasei sau a altor aspecte, dar nu trebuie, de exemplu, să periclităm pădurile sau uh, să cultivăm plantat, uh, culturi, să plantăm culturi care după aceea sunt nocive sau care uh, creează daune în altă parte. Cred că vom reuși și voi menține presiunea pe colegii mei în acest domeniu. Domnul Oda, Vorbeați despre SVSO 3 și spuneați că acest compromis este într-adevăr un compromis și că este greu să obții prea multe din el. Și noi suntem uh, conștienți de domeniul de aplicabilitate și nu vrem ca cetățenii europeni să fie mai puțin protejați atunci când trecem către SVSO 3. Deci trebuie să ne asigurăm că nu vom uh, periclita protecția consumatorilor și nu o vom scădea. Dar întotdeauna e o problemă când vrei să introduci ceva și să renunți la ceva. De asemenea, în, acest, în legătură cu ceea ce se inhalează, ceea ce se inspiră și ceea ce se expiră. Este un dosar foarte tehnic, dar este în același timp și un punct foarte important la care compromisul contează. Într-adevăr, trebuie să avem grijă. Cred că am răspuns la întrebări, nu? Da, mulțumesc, doamnă ministru, dragă Ida. Într-adevăr, ai răspuns perfect, ai răspuns la toate întrebările. Nu pot decât uh, să văd că toată lumea este bucuroasă, că poate să participe la aceste uh, promisiuni. Văd că este contagios acest entuziasm și sper că puteți să infectați și pe ceilalți 26 de colegi de la Consiliu ca să puteți, într-adevăr, să aduceți o schimbare în domeniul <coughs> climei. Sunt convins că criza financiară, criza economică și criza datorilor suverane poate fi rezolvată printr-o schimbare, printr-o schimbare către o nouă economie, o economie durabilă. Avem propuneri concrete pe care le vedem pe agenda, o politică durabilă de pescuit, o politică durabilă de Uh, agricultură și știu că în viața mea anterioară am lucrat în acest domeniu, deci știu că printr-o economie durabilă se pot și câștiga bani și se pot și crea locuri de muncă. În regiunea mea sunt peste 15.000 de locuri de muncă create în domeniul energiilor regenerabile în ultima vreme. De ce să nu reușim să facem acest lucru și în toată Europa? Pentru că acesta este calea corectă, este o cale uh, durabilă. Vă mulțumesc foarte mult. A fost într-adevăr o plăcere în această săptămână și pentru colegii dumneavoastră și pentru noi. M-am bucurat să-i primim și pe ei. Cred că vom avea o perioadă foarte fructuoasă care ne așteaptă și, după cum îi spuneam și colegii dumneavoastră care este responsabilă de sănătate, aveți aici o coaliție a doritorilor. Am constatat și astăzi că se topesc granițele între partide, între grupuri politice. Aveți așadar un partener unit lângă dumneavoastră și vă urez din toată inima mult succes pentru următoarele șase luni și mult succes și dincolo de aceste șase luni. Cred că putem spune că numele dumneavoastră poate fi echivalat cu calitatea. Mulțumesc!